Ja, guten Morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună ziua, dragi colege, dragi colegi. Aș dori în primul rând să vă urez bun venit la ședința din această dimineață. Suntem în 18 februarie și nu în 17, spune președintele. În această dimineață va trebui să votăm. Chiar la începutul ordinii de zi. E pentru prima dată când votăm în această sală, va trebui să verificăm dacă consolele funcționează. Din păcate nu avem ecrane, deci facem un vot acum de testare, să vedem dacă funcționează mașina. Is it working? Yes. But there is no signal here whether I have no? voted or not. Okay. Uh, nu se afișează nimic pe ecranul din fața mea, deci nu știu dacă funcționează. But I can't see here. Ah. You know, yes. the yes. others can see it, but ah. I will vote over there. No, we can see the uh, va trebui să introduc cartela în altă consolă fine then we start with the marinescu report trecem acum la votul raportului marinescu first of all compromise în primul rând, compromisul 1. Cine este pentru compromisul 1? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru compromisul 2? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral de pe lista de vot Uh, dorește cineva să aducă obiecție la acest amendament oral? Dacă nu, atunci îl votăm. Votăm amendamentul 11, astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 2 la amendamentul cincisprezece dacă nu sunt obiecții. Nu sunt obiecții, deci îl votăm. Votăm amendamentul cincisprezece astfel modificat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votăm electronic amendamentul 16. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Dacă amendamentul 16 este adoptat, 17 devine caduc, deci continuăm cu 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 20 pentru? Împotrivă. Abțineri. A fost respins. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Devine caduc. Îmi pare rău, spune președintele. Mă corectez pentru că 24 a fost adoptat. Mulțumesc. Amendamentul 25 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. Compromisul 4 se corectează președintele. Cine este pentru compromisul 4? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm acest amendament. Votăm amendamentul 35. Vot electronic. S-a deschis votul. 34, uh, uh, sorry, 35. 35. Avem un vot în plus de la, o cartelă în plus de la PPE. Vă rog să vedeți cine nu are dreptul să voteze. Deci avem un vot PPE în plus de la PPE. S-a închis votul. A fost respins. Era uh, clar, mult prea clar, nu am văzut prea bine. Amendamentul 36 cu un amendament oral. Dorește cineva să aducă obiecții la acest amendament oral? Dacă nu, atunci putem să votăm acest amendament astfel modificat. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru? Compromisul 5, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 42 și 43 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, sunt adoptate. Amendamentul 44, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, cine este pentru compromisul 6, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm acest amendament. Votăm electronic amendamentul 57. S-a deschis votul. A, e caduc, se corectează președintele. Nu. 56 a fost respins. Totuși trebuie să votăm amendamentul 57. S-a deschis votul electronic. S-a deschis votul. Vă rog să votați. Deci votăm electronic amendamentul 57. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 63 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Votăm electronic. Amendamentul 68 s-a deschis votul. Everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. A fost respins. Am votat 68, acum continuăm cu 69 și 70 identice. Cine este pentru aceste amendamente împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă,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 abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haide, haideți să repetăm votul. Cine este pentru 85? Împotrivă. Abțineri se respinge. Dacă 85-ul a fost adoptat, 86-le și 87-le devin uh, caduce. Nu a fost adoptat, deci trebuie să votăm acum 86. Cine este pentru 86? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Amendamentul 86 s-a deschis votul. Electronic check is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 87. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, avizul Comisiei Econ. Econ 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 3. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine. Vreți să votăm în bloc? E cineva împotrivă? Nu? Atunci votăm în bloc Econ 5 până la sfârșit. Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Acum ajungem la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate foarte clară. Îl felicit pe domnul Marinescu, raportorul nostru. Mulțumim foarte mult!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 se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul am putea vota în bloc de la 15 la 17. De la 15 la 17, cine este pentru aceste trei amendamente împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament oral, e cineva împotrivă, dacă nu sunt obiecții, atunci putem vota. Amendamentul 20 astfel modificat, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, uh, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu trebuie să votăm aceste amendamente, mai avem doar două puncte uh, de la Comisia de Ocupare, MPL 1 și MPL 2. Votăm în bloc? Bun. Cine este pentru MPL 1 și 2? Votăm în bloc? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Și acum putem trece la votul final. S-a deschis votul electronic la raportul Balcitii, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Îl felicit pe raportor, pe domnul Balcitis, care a fost votat cu uh, majoritate covârșitoare. Tocmai a fost informat că există un prim raport din uh, inițiativă care a fost votat și în conformitate cu uh, e primul uh, raport în conformitate cu noile reguli de la Curtea de Conturi. Continuăm acum cu raportul Gresle. Amendamentele 1 și 2 sunt identice. Cine e pentru aceste două amendamente împotrivă? Abțineri respinse. Amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri, respins. Amendamentele 5 și 6 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm aceste amendamente. S-a deschis votul electronic la amendamentele 5 și 6. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 e caduc.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 la amendamentul 11. Are cineva obiecții? Dacă nu, atunci votăm acest amendament astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 15. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru. E acoperit, spune președintele. Amendament oral al raportorului. Are cineva obiecții? Nu uh, putem vota pentru că există obiecție. 21.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 Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament oral acum. Nu am votat amendamentul 30. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc că îmi reamintiți. Ne întoarcem la amendamentul 30. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. am uh, verificat dacă sunteți vigilenți sau nu. 30 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Clar respins. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, amendamentul 33 cu un amendament oral. A fost retras. Deci, fără acest amendament oral, Cine este pentru amendamentul 33 fără modificări? Pentru, împotrivă? Haideți să verificăm electronic pentru că nu este clar. Amendamentul 33 fără amendamentul oral s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. A fost respins. La limită, 13 la 13. Amendamentul 34, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Continuăm cu 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost respins. 38. Nu trebuie să-l votăm pentru că este acoperit de compromisul 8. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Acum trecem la 44. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu votăm 45-ul. 46. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru. Nu trebuie să votăm. Poate ar fi fost mai bine să votăm compromisul înainte. Dar continuăm cu 48 și 49, care sunt identice. Cine este pentru aceste două amendamente? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Amendamentele 48 și 49 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7 acum. Cine este pentru acest compromis 7? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 și 53 sunt identice. Cine e pentru aceste două amendamente? Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. 52 și 53 verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Nu era foarte clar. Într-adevăr, se respinge, uh, se resping cu 13 la 13. Alineatul inițial cu un amendament oral. Are cineva obiecții la acest amendament oral? Nu? Atunci putem să-l votăm. și 52 și 53 au fost respinse, deci cine este pentru acest amendament astfel modificat, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 54. Cine e pentru 54? pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 11A9, cu un amendament oral al raportoarei, e, are cineva obiecții la acest amendament oral? Nu, atunci putem să votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Hmm. 55 a fost retras, deci ajungem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă? 56 este acoperit, deci acum putem deschide ultimul vot, votul electronic cu privire la acest raport. Cine s-a deschis votul? A votat toată lumea? S-a închis votul? O felicit pe raportarea noastră. Inge Gresle pentru acest raport foarte, foarte important cu privire la parchetul european. allow Mr. Ivan to Okay. Dear colleagues, liebe Kollegen, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Dragi colegi, vă rog frumos, dacă îmi permiteți. Ordinea de zi o va trebui să o modificăm. Domnul raportor, pentru punctul 19, domnul Ivan încă nu a sosit probleme de mobilitate. Dânsul este pe drum de la aeroport. Așadar, vă propun să mergem la acele întreprinderile acelea comune, raportor domnul Rubich. Dar nu avem încă nici vreun reprezentant de la Curtea de conturi. Și atunci, nu merge la punctul 21, ci 52 și următoarele. 52 și următoarele. Întreprinderile comune pe care trebuie să discutăm după masă. Domnule Rubi. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Bineînțeles, știți că nu ne găsim într-o situație foarte ușoară. Avem uh, șomaj în foarte multe sectoare industriale din Europa. Șomajul este la cote foarte înalte, deci este extrem de important din partea UE să ia măsurile necesare pentru a trata această problemă. Măsuri care vor ajuta la încurajarea industriei și a economiei pentru ca acestea să aibă oportunitățile să fie într-adevăr competitive la nivel internațional și să ofere produse și servicii noi și să faciliteze creșterea economiilor noastre pentru a ca acestea să devină competitive la nivel global. Acum avem deja programul Orizont 2020 și, bineînțeles, și cele șapte programe cadru de cercetare uh, Există multe linii directoare noi și mă bucur foarte mult că, dincolo de faptul că a existat o reducere a bugetului până în acest moment, și vorbim aici de 4%, mai mult sau mai puțin, cu toate acestea, programul Orizont 2020, dincolo de toate situațiile care au apărut, a continuat și 100 de milioane de euro au fost deja puse deoparte pentru acest program. Dincolo de reducerile solicitate de guvernele naționale, noi am reușit să păstrăm această sumă pentru diversele tehnologii și pentru diversele sisteme tehnologice. Avem uh, programul Clean Sky, uh, Uh, avem uh, inițiativa uh, nanoelectronică, deci toate acestea apar în cadrul întreprinderilor comune și, bineînțeles, producția de componente, părți componente este extrem de importantă pentru a ne păstra poziția la nivelul industriei nanoelectronice. Din păcate ne-am pierdut întâietatea în trecut. Avem, de asemenea, FCH, celule și hidrogen care să ajute programele de transport, pentru că această tehnologie va juca un rol extrem de important pentru uh, transport și trebuie să fie luată dincolo de hidrogen și de alți, alte tipuri de combustibili. Avem și celulele de combustibil, care trebuie să fie luate în calcul ca un factor extrem de important pentru găsirea de soluții uh, în transport pe viitor. la fel de important eh, pentru viitor este și inițiativa privind medicamentele inovatoare. Vorbim despre eh, prevenire, eh, prevenirea bolilor și s-au realizat foarte multe cu ajutorul acestei inițiative IMI și este extrem de important să păstrăm sprijinul și pentru diversele grupuri de cercetare care vor juca un rol extrem de important uh, pe viitor uh, în ceea ce privește medicamentele inovatoare la nivel uh, global. Bineînțeles, trebuie să existe și o redefinire și trebuie să ne gândim care vor fi punctele cheie în ceea ce privește medicamentele uh, inovatoare. De asemenea, inițiativa ITER, la care Parlamentul a lucrat intens, vorbim despre o tehnologie extrem de importantă, și există foarte multe aspecte care pot fi luate în calcul uh, în ceea ce privește sprijinul acordat uh, IMM-urilor, precum și întreprinderilor mai mari. Finanțarea este extrem de importantă pentru că ea trebuie păstrată pentru a ne păstra uh, nivelul de competitivitate și pentru a încuraja aceste întreprinderi să se dezvolte în continuare. De asemenea, la fel de important este și sistemul SESAR pentru o eficiență mai mare pe viitor și pentru o eficiență mai mare în utilizarea combustibililor și pentru dezvoltarea noilor tipuri de combustibili, pentru dezvoltarea noilor căi de transport uh, și noilor căi de uh, zbor. Toate acestea sunt extrem de importante atunci când uh, ținem cont de siguranța navigației aeriene. Și de asemenea este extrem de important să avem um, um, toate aceste aspecte ținute sub control. În ianuarie, din ianuarie 2012 și în 2013 am făcut o prezentare mult mai largă a întreprinderilor comune și am discutat diversele posibilități care există. O a patra întreprindere comună, de fapt un aviz necalificat a fost emis de Curtea de Conturi și cred că nu este cazul în acest moment să le refuzăm descărcarea de gestiune a acestor întreprinderi comune. Au existat multe probleme sistematice în ceea ce privește tipul de finanțare, de fapt probleme de cofinanțare din partea statelor membre sau probleme de cofinanțare din partea Uniunii Europene pentru aceste întreprinderi. Am avut o reuniune neoficială în ceea ce privește medicamentele inovatoare și acest lucru s-a discutat uh, în mod extensiv. Am uh, preluat o mare parte din uh, plângerile și nemulțumirile întreprinderilor și am avut și discuții cu Curtea de Conturi. Evident, ne-am implicat și în analizarea și uh, evaluarea acestor medicamente inovatoare și uh, a rolului acestei inițiative în cadrul întreprinderilor comune. Este foarte important ca pe viitor să reducem nivelul de erori în măsura posibilului și este la fel de important să existe posibilități de uh, educație suplimentară care să fie consolidată și acest punct trebuie să fie uh, subliniat în cadrul întreprinderilor comune. Aici am avut uh, oarește succes și aș dori să le mulțumesc tuturor pentru eforturile concertate și pentru timpul pe care l-au acordat, precum și pentru o recepție foarte pozitivă pentru toate aceste puncte. Eficiența și transparența sunt extrem de importante și acestea au fost subliniate și ca raportor pentru întreprinderile comune aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate eforturile făcute. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc și eu uh, raportorului și doresc să întreb colegii dacă au ceva de spus. Doamna Gresle. Vreau doar să-i mulțumesc uh, raportorului Cred că era, a fost o idee bună să facem distinția între întreprinderi comune și agenții, pentru că pentru prima oară de mulți ani ne uităm la sarcinile întreprinderilor comune și la rolul lor pe piață și acest lucru este extrem de necesar. Trebuie să vedem Uh, modul în care trebuie luate deciziile și este important pentru noi să îmbunătățim situația și tocmai asta sperăm ca situația să se îmbunătățească. Mulțumesc. Președintele, aș dori să-i dau cuvântul domnului Stichilakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu raportorului pentru rapoartele sale și doresc să spun că sunt uh, perfect de acord cu uh, poziția raportorului în ceea ce privește întreprinderile comune. Totuși, există loc, deși mai bine, după părerea mea. Trebuie să se ia măsuri suplimentare și să avem o abordare mai disciplinată în ceea ce privește finanțarea și eforturile care sunt făcute la nivelul uh, guvernelor. Trebuie să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt folosiți în mod uh, corect, într-un mod eficient și transparent. Deci sunt de acord cu propunerea raportorului în ceea ce privește această nouă abordare legată de întreprinderile comune. De asemenea, îi mulțumesc foarte mult pentru că a subliniat diversele riscuri existente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, văd că nu mai dorește nimeni să intervine, așa încât doresc să-i dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc foarte mult! Cred că întreprinderile comune reprezintă un model foarte bun, astfel încât pe viitor să putem uh, dezvolta parteneriate public-private în uh, statele membre, pentru că există state membre care se află într-o poziție financiară dificilă în acest moment și știm cu toții că asta înseamnă că este și mai necesar ca cercetarea și știința să fie sprijinită în mod adecvat. Sper și cred că aceasta este doar o problemă trecătoare și tot ce pot să fac este să subliniez că ar fi bine ca pe viitor să aplicăm, să implementăm mult mai multe întreprinderi comune. Dacă ne uităm la concurența științifică internațională, cred că este extrem de important pentru noi să creăm locuri de muncă pentru tinerii europeni. Este o investiție foarte bună. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Nu. În acest caz, Haideți să finalizăm acest punct de pornire de zi. Mulțumesc raportorului și întrebarea este dacă putem merge mai departe și dacă da, cu ce raport. Mittlerweile ist der Berichterstatter äh, für die Entlastung des Parlaments, Ivan. Raportorul äh, äh, domnul Ivan a intrat în sală. Eh, înțeleg că ați fost reținut în trafic. Se mai întâmplă uneori în eh, Bruxelles să fi reținut în eh, trafic. Am sărit peste punctul dumneavoastră de pe ordinea de zi, am mers mai departe, astfel încât să ne putem întoarce acum la raportul dumneavoastră descărcarea de gestiune pentru Parlament, punctul 19 de pe ordinea de zi, și aș da să-i dau cuvântul domnului Ivan. Da, îmi cer și eu scuze pentru întârziere. Nu a depins absolut deloc de mine. Legat de acest uh, raport, după cum bine vă puteți da seama, este poate cel mai sensibil raport privind descărcarea bugetară a Parlamentului din această legislatură chiar dacă vorbim de managementul financiar al parlamentului din două mii doisprezece redactarea și discuția lui are loc la doar nouăzeci și șase de zile de alegerile Sorry. Uh, sorry to interrupt. Uh, the... Îmi cer scuze că vă întrerup. Există niște cabine care nu lucrează, deci eu am doar uh, cabina engleză, nu și germana. Jetzt, ja. Okay. Herr Berichterstatter, jetzt kann es weitergehen. Sorry to interrupt you. Can, can you... Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Puteți să o luați la început? Sigur. Este clar cel mai sensibil raport, spuneam, privind descărcarea bugetară a Parlamentului din această legislatură, pentru că este înainte de alegeri și, evident, chiar dacă vorbim despre descărcarea bugetară despre managementul financiar al parlamentului în două mii doisprezece tema folosirii banilor europeni este o temă sensibilă consider însă că este esențial să rămânem profesioniști și obiectivi și să nu transformăm acest raport într unul uh, electoral. Uh, ține foarte mult de modul în care se vor desfășura uh, dezbaterile în această comisie pe acest raport. așa după, după cum bine puteți vedea în raport am propus descărcarea bugetară a parlamentului am luat această decizie nu numai după ce am analizat conturile citit raportul curții de conturi și discutat cu administrația parlamentului și consider că mi s a oferit o garanție suficientă pentru a propune această descărcare. vreau să subliniez că primul nostru punct de referință pentru a evalua implementarea bugetului parlamentului este opinia auditorului extern și independent reprezentat de curtea de conturi europeană coroborată cu opinia auditorului intern în acest sens doresc să atrag atenția asupra raportului curții de conturi care în uh, evaluarea administrației uh, cheltuielilor și în testarea tranzacțiilor indică nivelul de eroare cel mai probabil uh, zero și că sistemul de control al cheltuielilor administrative este eficace. <coughs> parlamentul european s a angajat împreună cu celelalte instituții europene în două mii unsprezece într o politică de economii instituția parlamentului european a făcut deja eforturi majore și în două mii doisprezece putem să constatăm o serie importantă de economii. bineînțeles că se mai pot face economii bineînțeles că se mai pot uh, aduce ameliorări și bineînțeles că eforturi în acest sens trebuie susținute în continuare. <clears throat> parlamentul european este însă o instituție unică în lume și complexă de exemplu problema sediilor parlamentului nu ține de deciziile noastre ci de statele membre. este inclus în raport uh, am inclus în uh, raport și rezultatele studiului făcut de administrația parlamentului privind costurile celor trei sedii dar nu putem să acuzăm parlamentul uh, de aceste costuri atâta timp cât decizia privind cele trei sedii nu, nu ne aparține am cerut parlamentului să țină cont în cadrul politicii imobiliare de costurile de întreținere a parcului uh, imobiliar și ca această variabilă să fie luată în calcul când se analizează opțiunile de cumpărare sau închiriere de noi spații prin procesul de internalizare a securității cred că s au făcut progrese majore în ceea ce privește securitatea noastră fizică și că la termen această internalizare va produce și o economie substanțială pentru instituția aceasta. însă așa cum știți cu toții astăzi securitatea cibernetică este la fel de importantă ca cea fizică. în ultima vreme parlamentul a fost ținta unor atacuri importante a sistemului informatic și există și posibilitatea și probabilitatea interceptărilor unor convorbiri telefonice. de aceea am cerut parlamentului realizarea unui audit de securitate independent <coughs> care să ne prezinte clar care este expunerea acestei instituții față de atacurile cibernetice și bineînțeles să se verifice dacă administrația urmărește cel mai înalt standard în materie de, siguranță, de securitate cibernetică. Cam asta ar fi câteva puncte pe care le-am prezentat în raport. Aștept cu interes dezbaterile în comisie și o să revin la sfârșit cu concluzii. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Berichterstatter Ivan, für Ihren Bericht. Mulțumesc foarte mult, domnule Ivan, pentru raportul dumneavoastră. Aș dori să deschid dezbaterea și să întreb cine dorește să intervină. Ich erteile als erstes Herrn de Jong das Wort. Bitte schön, Herr de Jong. Domnul de Jong. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult și raportorului. Există totuși niște puncte rămase în suspensie în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru 2011 și solicitasem o reuniune în camera în acest sens pentru a avea o vedere de ansamblu mai bună în ceea ce privește plățile cu angajații, cu personalul și cred că ar fi foarte bine să avem o idee pe această temă și în raportul de descărcare de gestiune pentru 2012. Aș dori să discut acest lucru și cu secretariatul și să solicit niște clarificări. Vor exista niște amendamente depuse din partea mea în ceea ce privește lipsa de transparență în procedura de descărcare. Vor exista și niște amendamente în ceea ce privește participarea IMM-urilor la solicitările de ofertă din partea Parlamentului European și vor exista niște puncte legate de costurile celor trei sedii ale Parlamentului European. Un alt punct la care mai am întrebări și observații este legat de serviciile de comunicație. Europarl am solicitat uh, informații din partea lor în legătură cu descărcarea de gestiune pentru anul 2010 și am primit doar un ok general, dar am dorit să primim mai multe detalii dar raportul în linii mari este foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dorește altcineva să intervină? Domnul Rubic. Și apoi doamna Gresle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prima întrebare este dacă chestorii au fost uh, invitați la această descărcare de gestiune, pentru că cred că este foarte important a chestorii să fie implicați în dezbatere, astfel încât diversele plângeri din partea deputaților să poată fi incorporate în acest document foarte bun. Deci, uh, cred că chestorii ne pot spune cel mai bine care sunt problemele și cum am putea cel mai bine să rezolvăm aceste probleme. Evident, ar fi bine și aș dori să întreb dacă vicepreședintele se ocupă de acest domeniu. Este extrem de important pentru noi să analizăm toate aceste probleme și să ne întâlnim cu domnia sa pentru a le rezolva și cred că este important uh, ca vicepreședintele sau secretarul general al Parlamentului să fie prezenți uh, atunci când au loc aceste dezbateri. Un alt punct extrem de important pentru noi toți este ca cele 28 de state membre ale UE să fie mai bine reprezentate aici. și, de asemenea, ar trebui să ținem cont de aspectele de sănătate care afectează populația. Avem foarte multe statistici aici care, uh, din care reiesc nenumărate probleme de sănătate și avem o răspundere să cooperăm pentru a ne asigura că cetățenii noștri au uh, îngrijiri medicale foarte bune. Deci nu este doar o problemă de temperaturile din săl, ci și, și de calitatea aerului, care uneori este absolut inacceptabilă. Deci cred că trebuie să luăm măsuri aici. Vreau să știu dacă există un plan de sănătate pentru deputați pentru a arăta că încercăm într-adevăr să rezolvăm problema și faptul că bolile aduse din exterior uh, nu vor duce la probleme mai mari. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc foarte mult. Vorbesc în numele raportorului din Umbra, care nu poate să fie astăzi aici. Doresc să-i mulțumesc raportorului. pentru un raport foarte bun din punctul de vedere al conținutului și uh, cred că trebuie să ne asigurăm că nu vom dilua totul în cadrul ședinței, analizând uh, modul în care instituțiile sunt tratate în mod diferit aici. Cred că sunt uh, foarte mulți oameni care și-au băgat capul în nisip și uh, cred că tocmai de aceea ne confruntăm cu atâtea probleme. Cred că cel mai bun lucru uh, ar fi să analizăm cu mai multă atenție anumite aspecte. Uh, alinatul 6, spre exemplu, cele 55 de milioane. Se spune că se evaluează lucrurile, dar uh, deja știam acest lucru în legătură cu bugetul apoi sediile de lucru ale Parlamentului din alineatul 51, încă o dată, Cred că ar trebui să schimbăm formularea și să spunem uh, uh, locurile de lucru ale Parlamentului, nu sediile, pentru că sediul este unul singur, este la Strasburg. Deci trebuie să uh, schimbăm această formulare în conformitate cu tratatul. Ar trebui să existe mai multe detalii pe această temă, oricum. Pentru că uh, s-a înființat un nou directorat de securitate care ia foarte multe decizii cu impact asupra uh, celorlalți și cred că ar fi bine să avem și un capitol legat de Direcția Generală de Comunicații, pentru că este un punct care mi se pare extrem de important. Vorbim despre suma de bani din, din Bulgaria, spre exemplu, care nu au fost verificate în niciun fel, nu a existat niciun fel de analiză de risc. Și deci noi vom depune un amendament referitor la această problemă în care să spunem că anumite că sume sub un anumit prag trebuie să fie acordate pe baza unei declarații de onoare, pentru că vorbim despre aceste transferuri de fonduri, despre granturi și trebuie să subliniez că 60.000 de euro reprezintă mult mai mult decât venitul anual mediu al unui cetățean german, spre exemplu. Deci vorbim despre niște sume extrem de importante și uh, trebuie să delimităm clar și activitățile electorale de la Parlament. Pentru că acordăm foarte uh, mult mai mulți bani pentru campaniile electorale decât pentru partide în sine și asta mi se pare absurd. Pentru că nu ar trebui să facem această delimitare. Trebuie să fie foarte clar uh, Uh, unde putem să facem economii, trebuie să fim foarte transparenți, să arătăm că suntem conștienți de problemele existente și că încercăm să găsim soluții. Cred că, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu avem niște rapoarte care sunt uh, pe linie de partid. Pentru că asta ar fi destul de îngrozitor și ar uh, periclita credibilitatea acestei comisii. Și acest lucru trebuie spus foarte clar. Trebuie să avem niște măsuri de economii uh, inteligente. Le-ați menționat în raport și anul trecut am subliniat importanța lor și cred că este necesar să existe, să facă o legătură între cele două rapoarte, pentru că avem nevoie de continuitate. Deci sunt convinsă că vom veni cu amendamente și aici. În ceea ce privește securitatea e-mail-urilor, sunt perfect de acord cu raportorul. Întrebarea este cum rezolvăm problema. Cred că biroul trebuie să se implice mai mult. Ne preocupă în continuare numărul mare de contracte care sunt negociate la nivel aceleiași direcții generale, ne-ar fi plăcut să se pună mai multe întrebări Cred că raportorul este foarte optimist în ceea ce privește Europarl, dar, uh, încă o dată spun, ar trebui să aplicăm presiunea, pentru că Europarl a reprezentat o sursă de critici de-a lungul anilor. Și cred că trebuie să analizăm lucrurile cu mare atenție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Caia. Ja, kurze Reaktion von meiner Seite auf ähm, den Beitrag von Frau Gretz. Foarte pe scurt, ca reacție la cele spuse numai ce de doamna Inga Gresle, a spus ceva despre caracterul nepartinic al unui astfel de raport, însă oricum e vorba de un raportor care care, bineînțeles că va trebui să își facă treaba, indiferent deci de linia partidului, această chestiune cu 60.000 de euro și Bulgaria acum. Despre ce este vorba? E vorba de fosta soție a unui membru al socialiștilor europeni care ar fi primit deci această sumă. Când vine vorba de ierarhia noastră aici, la Parlament, vreau să vă spun că socialiștii nu au dat unde verde unui astfel de transfer de sume. A fost vorba de o procedură administrativă, lipsa, într-adevăr, unei analize de risc. Cum să faci o astfel de analiză de risc în momentul în care uh, doamna Stanicev sau respectiv domnul Stanicev nici nu erau prezenți uh, la momentul tranzacției respective. Știu că e, nu este un subiect ușor de abordat, însă eu cred că n are niciun sens să, să, niciun sens să mai venim încă o dată și să mai dăm apă la moare unor astfel de remarci. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Grăsle, acum. Da. Când vine vorba iarăși de cazul doamnei Stanicev, dânsa conduce firma Active Group. Pe internet se poate constata că această firmă a fost implicată într-un scandal de corupție în Austria. Iar domnul Stanicev, prim-ministru, la vremea aceea, ceruse unei firme de PR din Austria să îmbunătățească imaginea Bulgariei străinătate. Iată, o, un apel la oferte care apoi a fost încredințat uh, unei apropiate a doamnei Stanicev. Apoi, uh, mass media a început să, a început să facă vâlvă și să analizeze situația dacă vă uitați pe internet, căutați cuvântul Active Group sau Active Group, cuvintele Active Group și găsiți imediat acest scandal. Bulgarii pe care eu îi cunosc mi-au scris niște scrisori și mi-au spus nicio problemă, nu vă ambalați, nu este așa o mare problemă. Dacă în Germania s-ar fi petrecut o astfel de tranzacție, adică cineva din cabinetul uh, sau anturajul președintelui uh, ar fi fost pus în fața unui astfel de conflict de interes cu o firmă de PR și așa mai departe, atunci cred că în, în, în Germania ar fi izbucnit într-adevăr un scandal foarte mare, pe când în Bulgaria pare că se vrea cumva mușamalizarea acestei situații. Iar domnul Stanicev, vreau să vă spun că este și candidatul socialiștilor bulgari primul pe listă candidat la Parlamentul European următor. Mi se pare că suntem în fața unui act ilegal. Este ceva interzis. Nu se poate accepta așa ceva și nu vreau să vină cineva să mă bată pe umăr, să, să, mă, să încerce să mă calmeze, să-mi spună nu, nu este niciun fel de problemă la mijloc. Îmi pare foarte rău. E vorba de bani aici și nu, nu-mi convine deloc situația aceasta. Cred că domnul Gaiar cred că mm, încearcă cumva să ne atragă pe o cale, poate nu cea mai bună, vă rog. Vă rog. Urmează domnul președinte. Dragi colegi, nu mai sunt cereri de luare de cuvânt? Domnul raportor, vă rog. Doar o scurtă intervenție legată de scandalul de corupție. N-aș vrea să intru foarte în detaliu pentru că nu e locul aici, nu despre asta trebuie să discutăm, nu suntem instanță. Uh, în schimb nu m aș hazarda să pun etichete doar după ce apare în presă pentru că e foarte simplu să dai un articol într un anumit ziar pe baza articolului respectiv să se autosesizeze uh, alte ziare prietene și uite așa să transform un subiect din ceva ce ar trebui trebuit să fie doar în instanțele de judecată să se transforme într un mare scandal de presă și un mare atac politic e o practică nu doar în bulgaria e o practică și în românia și în alte state membre din nimic se face un subiect de presă apoi se autosesizează colegii de uh, familie politică și fac din subiectul respectiv un subiect european și uite așa te trezești că familia și uh, soția și fata și băiatul sunt uh, toți corupți fără să existe o decizie a instanței. eu cred că aici în această Uh, comisie trebuie să ne bazăm pe ce spune legea pe care sunt procedurile pe care trebuie să le respectăm cu toții și doar atât fără să intrăm într o polemică pur politicianistă și pur politică cu atât mai mult cu cât ne apropiem de alegeri pentru parlamentul european și dacă și uh, rapoartele tehnice uh, le transformăm în rapoarte politice și în instrumente de atac politic atunci eu cred că vom transforma toată această dezbatere într una care nu și mai are sensul. Ja, vielen Dank. Frau Gressle nochmal. Also, doamna Gressle, doriți să reveniți? Dacă am înțeles bine, banii aceștia ai contribuabililor nu contează deloc în optica socialiștilor. Eu cred că administrația Parlamentului ar fi trebuit să fie mult mai prudentă atunci când a analizat declarația de uh, lipsă de conflict de interes. Nu a analizat, nu a puricat această declarație. Ar fi trebuit să o facă. Și ar fi trebuit, deci, să facă cel puțin un mic exercițiu de analiză de risc îmi pare rău, pentru că nu este ceva minor. Din potrivă. Și uh, dacă s-ar fi făcut această analiză a riscului, s-ar fi constatat că nu trebuia niciodată să se accepte așa ceva. Nu putem să ne permitem să întinăm imaginea Parlamentului European în sensul că să se spună că noi aici, aici la Parlament, uh, îi sprijini numai pe prietenii noștri politici. O să depun uh, amendamente și vreau să vă spun că, în general, aici la Parlament ar trebui să fim foarte atenți și să respectăm regulile și uh, procedurile pe care noi înșine le-am creat și întotdeauna să facem o astfel de analiză de risc Chiar pentru sume mai mici de 60.000 de euro trebuie tot timpul să se verifice că declarațiile care sunt făcute corespund realității. Iată ce vreau să vă spun. Acest scandal uh, bulgar, uh, dumneavoastră l-ați citat la început în discuție și asta poate să fie cumva un simbol când vine vorba de anumite eșecuri ale administrației. Noi nu dorim, bineînțeles, că să avem astfel de imagini. În orice caz, vroiam neapărat să vă spun despre asta și că o să votăm nominal la plenară. Mulțumim, doamna, doamna Gresle, spune domnul președinte. Foarte bine, iată. Avem un fel de ping-pong în această dimineață și vreau să vă reamintesc ca și președinte să nu uităm ce ne unește și nu ce ne dezbină. Asta dincolo de liniile politice aici la Parlament. Dacă instituțiile europene și statele membre nu joacă după regulile jocului când vine vorba de bugete, nu își folosesc așa cum trebuie mijloacele acordate sau nu în mod corect, noi trebuie să fim în permanență prudenți și atenți și bineînțeles că asta cu atât mai mult că vine vorba de propriul nostru Parlament, de administrația noastră de aici, de la Parlament. Și trebuie să aplicăm aceleași criterii pe care le aplicăm celorlalți. Așadar, noi, care ne ocupăm uh, de atâta vreme cu controlul bugetar, am avut totdeauna în minte această prioritate. Deci, de a fi sigur că se aplică transparență și că bugetele și proiectele care merită primesc banii. Dar acest control bugetar al Parlamentului nu trebuie să devină o miză politică. Da, da, trebuie să ne întoarcem la abordarea noastră inițială, comună, și anume ca acest exercițiu de control bugetar să fie făcut într-un mod cât se poate de eficient Dau cuvântul din nou domnului raportor. Pentru concluzii, vă rog. Concluzia este cea pe care a spus-o și dumneavoastră, aceea că uh, acest raport trebuie să, fie, trebuie să fie unul tehnic, trebuie să ne bazăm pe proceduri, trebuie să ne bazăm pe ceea ce am stabilit că înseamnă reguli de funcționare și de management financiar al instituțiilor și în niciun caz să nu cădem uh, pradă ispitei de a căuta puncte electorale acum înainte de alegeri cu acest uh, raport. Înțeleg poziția doamnei Gresle, dar totuși uh, aș da mai mult credit poziției secretariatului general și domnului secretar general care a spus că în cazul invocat astăzi aici nu a fost niciun fel de conflict de interese și că nu este absolut nimic în neregulă din punct de vedere legal cu contractul uh, respectiv. în continuare ce pot să vă spun vă mulțumesc pentru dezbatere aștept amendamentele dumneavoastră data de depunere a amendamentelor este douăzeci și cinci uh, februarie uh, vom avea în luna martie o întâlnire cu shadow raportorii la, la strasbourg și și cam atât. Mulțumesc mult pentru toate intervențiile de astăzi. Ja, vielen Dank, Herr Berichterstatter. Mm, mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Putem să încheiem, deci, cu acest punct de pe ordinea de zi și să mergem la punctul 20. Descărcarea pentru agenții. Domnule Sarvama, Bun venit și fără să mai zăbovim, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să profit de această ocazie să mulțumesc și curții de conturi și tuturor agențiilor pentru cooperarea lor, pentru contribuțiile aduse. Descărcarea pe 2012 pentru agenții este o descărcare ca cele precedente. Puteți să vedeți în raportul pe care l-am întocmit, referitor la bugetul 2012, că nu avem multe, multe lucruri. Avem multe de făcut încă, pentru că avem probleme de planificare, probleme de fonduri transferate de un an la altul, probleme de transparență, eventuale conflicte de interes și nu în ultimul rând o problemă legată de neverificarea sau verificarea inadecvată a granturilor acordate. Mai cu seamă trebuie să întărim verificările atât exante cât și ex post și uneori chiar să punem accentul pe ex post, ceea ce poate să vă surprindă. De asemenea, sugerez o coordonare mai uh, mai bună, care ar trebui să fie luată în considerare cu anumite agenții, mai cu seamă că vine vorba de niște decizii care afectează și alte agenții. Însă, să nu uităm că, la urma urmei, agențiile sunt cele care trebuie să facă cele mai multe eforturi și să ajungă la niște acorduri în acest sens. Vreau să vă spun că există diferențe între resursele acordate agențiilor. Deci resurse diferite, pe de altă parte, ele sunt supuse aceluiași exercițiu de descărcare. Unul și același. Ce înseamnă asta? Și v-aș da aici un exemplu, făcând referire la o anumită agenție. Uneori, sarcinile atribuite unei agenții nu se potrivesc cu exercițiul de descărcare. În sensul următor, o agenție cu staff foarte limitat, cu resurse foarte limitate, nu poate efectiv să se conformeze cerințelor de audit. Și m-aș duce direct la anumite rapoarte mai controversate, mai complicate. În primul rând, Berecul, OAREC, Oficiul pentru Reglementarea Comunicațiilor Electronice. Și vreau să vă spun că sunt, sunt foarte, foarte încurcat pentru că nu știu dacă ar trebui să acordăm OAREC această descărcare. Se spune că avem o problemă de malpraxis și, în general, s-a dovedit că acest OAREC a avut o performanță foarte proastă în 2012. De aceea vreau să evidențiez cazul acestei agenții. Dacă vă uitați pe proiectul de raport respectiv, puteți să constatați că aproape toate capitolele bugetare, cu o excepție, sunt foarte proaste. Conturile n-au fost uh, validate, validate, tranzacțiile nu au fost validate, sunt pline de neregularități. Probleme legate de achiziții publice, de recrutare, de transfer de la un capitol la altul bugetar și problema auditării interne de asemenea. În acest sens, amânarea descărcării mi se pare o decizie necesară ca să dăm acestei agenții timp să ne convingă pe noi, Parlamentul, că poate să își remedieze problemele și să ne dea asigurări că nu se va mai întâmpla niciodată în viitor să ne mai trezi cu un astfel de raport de descărcare pentru OAREC. Vreau să vă spun că în fiecare an am constatat că la agenții, în fiecare an apar niște probleme. Ele nu sunt perfecte și nu numai oarecul se confruntă cu probleme. Toată lumea are probleme și obiectul recomandărilor noastre trebuie să fie eh, bineînțeles. Apoi mai avem probleme cu Frontexul. Curtea de conturi a emis un aviz în legătură cu anumite tranzacții. De fapt, Curtea de Conturi nu a putut să exprime acest aviz, deși l-a dorit, pentru că n-a avut suficiente date și informații pentru a-și uh, prezenta cazul. Iar uh, dacă vă uitați la ce spune Curtea de Conturi, îi spun că nu s-au făcut verificări nici ex ante, nici ex post când vine vorba de anumite tranzacții în 2012. Pe de altă parte, agenția Frontex consideră că aceste verificări au existat atât ex ante cât și ex post. E vorba de declarații făcute de granicerii naționali și consideră că și Curtea de Conturi a făcut niște inspecții la fața locului în acest sens. Și asta, deci, contrazice sau putem să vedem că există interpretări divergente. Atunci cer Frontexului, dar și curții de conturi să găsească un teren comun. O abordare comună care să ia în considerare atât exercițiul tradițional pe care îl face, exerci, îl face Curtea de Conturi, pe cât și specificul agenției Frontex. Este ceea ce spun și eu în raport. Și mă refer la faptul că, încă o dată, agențiile acestea funcționează în uh, contexte diferite, cu proceduri diferite. O altă problemă se referă la recrutarea uh, efectuată la Frontex anul trecut, precum și la auditul intern, tot pentru Frontex, deci. În acest sens, să nu uităm că vorbim despre contexte de funcționare foarte aparte. În 2013, anumite aspecte eh, de acest gen au fost deja corectate, pentru că ele deja fusese evidențiate de Curtea de Conturi. Și în acest sens, eu spun că, în ciuda controversei, ar trebui să acordăm pentru Frontex această descărcare. În sfârșit, foarte pe scurt, aș mai menționa aici o a treia agenție, și anume IAT, Agenția pentru Inform Tehnologiile Informații. Este vorba de anumite neregularități legate de tranzacții efectuate de această agenție. Mă refer la granturi. Anii evidențiați sunt 2010 și 2011, în sensul că ceea ce s-a constatat atunci ne bântuie în continuare. Controlul intern nu a funcționat. Asta este clar, deoarece țintele cantitative nu există. Și vreau să spun ceva în acest sens. Trebuie să fim foarte atenți la rezultatele pe care ni le dorim atunci când cheltuim banii contribuabililor, adică pe ce dăm banii. Și atunci când nu există aceste ținte cuantificabile, așa cum se întâmplă cu această agenție, cred că este practic imposibil să știm unde s-au dus banii și pe ce i-am dat. Nu numai pentru această agenție, pentru orice agenție. Asta este foarte important. Această agenție a sosit la audierea respectivă cu niște argumente destul de convingătoare. Peste o săptămână se termină sau se încheie data până la care puteți să depuneți amendamentele. Le aștept cu nerăbdare, aștept și comentarii, bineînțeles. Vă mulțumesc! Äh, Mulțumim colegului Salvama. În ultimii ani, agențiile au uh, fost uh, în colimatorul nostru. Știm că în acest an au existat anumite controverse, controverse. Uh, am uh, două intervenții, domnul Mulder și după aceea domnul De Jong. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru observațiile sale. Dacă am înțeles eu bine, trei dintre aceste instituții, sau cum le-am numit, uh, se pare că nu își desfășoară corect activitatea. Sigur că întotdeauna e bine să asculți ce are de spus și cealaltă tabără și v-aș uh, propune dacă se poate, dacă e cineva în sală, dacă ar putea să uh, ia apărarea Berec, să uh, dea o replică la cele spuse de raportor, deci dacă s-a întâmplat ceva între timp, dacă a evoluat situația și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumim domnului Mulder, acum colegul de Iong. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru rapoarte. În timpul acestei audieri pe care am avut-o cu Comisia Europeană, Comisia a spus foarte clar că agențiile acestea sunt independente și Comisia nu poate decât să le acorde consiliere. Așa cum uh, uh, propune uh, linii directoare pentru a evita conflictele de interese, dar aceste linii directoare nu sunt obligatorii, e la latitudinea agențiilor să le dea curs sau nu ceea ce mă face să cred că, practic, singura instituție care ar putea să uh, discute uh, situația uh, agențiilor, cel puțin din punct de vedere politic, e Parlamentul European. Și în uh, raportul raportorului se spune că sistemul de raportare înspre Parlamentul European ar trebui să fie îmbunătățit de către agenții. E o recomandare foarte importantă din punctul meu de vedere, care însă ar trebui să fie ă, cumva dezvoltată, să explicăm cum am putea să uh, permitem situației să se îmbunătățească, nu numai în atenția agențiilor, ci și pentru noi. Dacă raportorul nu alte alte idei, eu cred că ar trebui să avem o secțiune în raport cu privire la guvernanță, la poziția Parlamentului și a Comisiei. În ceea ce privește sistemul de raportare, cred că și cu Curtea de Conturi am avea de câștigat dacă, dar și comisia noastră ar trebui să ne axăm mai mult pe eficiență, deci pe rezultatele obținute de către agenții. Și în acest sens cred că ar trebui să facem o distinție foarte clară între eficiența și eficacitatea Uh, așa cum uh, procedăm de obicei, dar să ținem cont și de faptul că agențiile sunt uh, foarte departe de oamenii de rând. Foarte puțini cetățeni europeni obișnuiți știu în ce constă activitatea agenției Uh, foarte puțini ar putea să protesteze în legătură cu activitatea acestor agenții, pentru că pur și simplu nu sunt la curent cu această activitate. Deci cred că ar trebui să fie mai vizibile și să punem accent pe uh, tragerea la răspundere uh, în fața opiniei publice acestor agenții și care să se regăsească și în rapoartele noastre. Și apoi, în legătură cu câteva aspecte individuale, conflictul de interese, uh, în raport se acordă atenție acestui uh, subiect dar cred că agențiile pot să, care au politici diferite, acest lucru se reflectă și în rezultate, pentru că nici aici nu e foarte clar cum agențiile verifică independența experților la care le fac recurs sau la care apelează. Să luăm Agenția Europeană a Medicamentelor, știm că uh, asociații Uh, ale pacienților au legături foarte strânse cu industria farmaceutică. Aș dori să știu cum uh, procedează agenția, dacă există totuși bune practici în ceea ce privește SIPO. Știm că uh, a fost uh, o opțiune politică uh, de a nu alege sediul CEPO la Haga Uh, știu că continuă dezbaterea la Libe, știu că Libe e de acord cu decizia Consiliului, dar uh, va discuta acest subiect uh, în reuniunea din această săptămână. În orice caz, nu am pierdut total bătălia. Mulțumim! Acum aș dori uh, să dau uh, cuvântul reprezentantului uh, agențiilor, uh, dacă doresc să reacționeze la observațiile Uh, raportorilor. Aș da, dori să dau cuvântul uh, reprezentanților BEREC, EFSA, EFSA și a celorlalte agenții. <coughs> Dorește cineva să aibă o reacție? A... Cine dorește să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint oficiul BEREC. Aș dori să mulțumesc faptului că dați cuvântul Comisiei uh, în acest domeniu foarte important. Comisia recunoaște că în guvernanța biroului uh, BEREC e loc de mai bine, uh, dar nu trebuie să uităm că acest uh, birou, acest oficiu e nou înființat, a devenit autonom din punct de vedere financiar doar în septembrie 2011. În 2012 a fost în faza de lansare și Uh, că încă nu a finalizat toate procedurile. În ciuda uh, observațiilor de la Curtea de Conturi, nu uh, s-au constatat fraude sau probleme mari. Pentru conturile anuale 2012 se spune că aceste conturi sunt legale și reglementare. Comisia urmărește îndeaproape uh, situația uh, și controlează dacă oficiul BEREC uh, pune în uh, aplicare un uh, sistem și toate procedurile relevante pentru a ține cont de toate observațiile, remarcile curții de conturi. Soluțiile propuse de către deci în acest plan de acțiune foarte detaliat pentru a corecta Uh, problemele evidențiate de către uh, curte sunt uh, aplicate în comitetul director la care face parte, din care face parte și Comisia. Din 2011, Comisia cooperează foarte strâns cu comitetul director. S-a creat un grup la nivel înalt, un task force pentru a ține cont de toate sugestiile curții de conturi. Deci Comisia e încrezătoare în legătură cu faptul că toate aceste măsuri adoptate de către oficiul BEREC va permite BEREC să uh, acopere toate lacunele identificate. E foarte important pentru că BEREC va, doveni, va dobândi un rol foarte important în uh, cadrul uh, de reglementare din domeniul telecom. Mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul pentru în numele celorlalte agenții? Aș dori să știu dacă dorește cineva să aibă o reacție la cele spuse de domnul raportor. Mulțumesc. Reprezintă DG EAC, mă numesc Rosignol și aș dori să uh, am o uh, reacție cu privire la cele spuse în legătură cu agenția noastră. Raportul Curții de Corturi vizează activitatea din anul 2010 și nu 2011. Sigur că noi uh, suntem uh, uh, de acord cu cele spuse în legătură cu uh, activitatea OIT. Comisia, pe de altă parte, urmărește îndeaproape aș putea să vă spun este că activitatea Institutului European de Inovare și Tehnologie vizează instituirea controlelor ex ante, o problemă deja identificată de, că, de către curte. Institutul nostru a, ă, a, a lansat și un nou tip de control, control ex post, iar în ceea ce privește rezultatele, institutul nostru, împreună cu granturile pe care le acordă organismele care sunt abilitate să primească acest tip de subvenții, KICS, a uh, definit uh, un set de criterii de performanță. Prin acești indicatori de performanță. Deci cred că institutul a înțeles foarte clar uh, care este poziția curții în legătură cu lacunele identificate și uh, a propus un sistem de control uh, intern uh, eficient. Bineînțeles că Comisia se va asigura că acest sistem de control uh, este cât mai eficace cu putință. Vă mulțumesc! Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pentru o reacție. Doreați să veniți cu o completare. Am uitat să spun că ordinele de recuperare au fost uh, lansate și deci, deci banii au fost recuperați. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva cuvântul din partea agențiilor. Vă rog. Sorry. Uh, good morning, Paulina Bier Eu uh, numele în, cumpe, în numele Digi uh, Frontex, deci acest subiect al controlului ex ante și ex post uh, e, se discută la comitetul, la, deci la reuniunile comitetului de uh, conducere. Comisia urmărește uh, eficiența acestor controle, mai ales în ceea ce privește noua politică extante uh, care a fost uh, lansată în 1 iunie 2013. Uh, de atunci au avut loc uh, contracte neoficiale între uh, DG Frontex și uh, Frontex. Știm că uh, Uh, Frontex a lansat uh, uh, o campanie de audit în toamna anului 2013, care acoperă și cheltuielile 2012. Procedura de contracte cu beneficiari este în curs, dar putem confirma faptul că rezultatele acestui audit sunt satisfăcătoare cu o rată de eroare sub nivelul permis. În urma acestor rezultate, DG Home, până la uh, sfârșitul primului trimestru 2013, va publica un raport. În concluzie, DG Home uh, are încredere în faptul că Frontex a luat măsurile necesare pentru a uh, consolida verificările, controlele ex ante și ex post în acest domeniu al subvențiilor, al granturilor. Mulțumesc! Cred că toate agențiile au fost acoperite. Nu știu dacă mi-a scăpat ceva din vedere. Dacă nu, atunci Uh, ne întoarcem la dezbaterea din comisie, Comisia Gresle și după aceea uh, domnul raportor. Uh, sper din suflet pentru noi că nu se uită nimeni la această dezbatere pe internet. Pentru că toate uh, explicațiile care m-au, le-am primit uh, nu sunt deloc convingătoare, nu m-au convins în orice caz. Ni se spune că au fost lansate controle și că probabil că în urma acestor controle uh, vom obține rezultate. Aș dori să știu ce putem face pentru a corecta mai ales situația de la Institutul European de Inovare și Tehnologie, care nu e de azi, de ieri. Uh, E o situație pe care o cunoaștem de ani de zile și eu nu o să mă las convinsă doar prin afirmații optimiste de uh, tipul uh, situația se va rezolva. Aș dori să mai dăm o dată cuvântul reprezentanților agențiilor ca să ne spună ce măsuri concrete uh, vor fi luate. Probabil că alții ne vor lua uh, locul după alegeri europene și pe mine doar această, uh, această asigurare că lucrurile vor, uh, se vor îmbunătăți nu mă convinge. În orice caz, sper încă o dată că nu ne ascultă nimeni pe internet pentru că dăm o imagine foarte proastă a funcționării Europei. Raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să profităm de această ocazie pentru a avea o adevărată dezbatere pe această temă. Pentru că dacă nu, Uh, putem uh, într-adevăr să uh, încheiem discuția în 5 minute și sunt întru totul de acord cu doamna Gresle. Deci, având în vedere că avem această ocazie, aș dori să vă spun că nu mă satisface deloc reprezentantul uh, comisiei care reprezintă DG uh, Berec. Având în vedere că îl avem în sală pe domnul Rehemar, care se ocupă de gestionare, cred că ar fi momentul să intrăm într-o dezbatere pe chestiunile de fond, pentru că dacă nu vom uh, părea așa că facem un teatru de păpuși, ceea ce e absurd. Primim uh, salarii mult prea mari ca să facem doar teatru de păpuși. Deci haideți să ne facem datoria să avem o dezbatere pe fond. Aceasta ar fi sugestia mea să mm, luăm 5-10 uh, minute pentru astfel de dezbatere. Președintele, din punctul meu de vedere nu aveți nicio... O, nu aveți bețe în roate, am dat cuvântul reprezentanților uh, comisiei, reprezentanților agențiilor. Deci poate cel mai simplu ar fi să puneți întrebări concrete acestora. Mai avem ceva timp la dispoziție pentru o dezbatere, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând, în legătură cu BEREC, să pun o întrebare. Ați dat un răspuns și cred că partea principală a acestui raport era că această agenție în 2012 era în faza de lansare. Dacă am înțeles eu bine și vă rog să mă credeți că am uh, încercat să înțeleg situația cât mai bine, nu e chiar așa. Anul trecut deja Berec uh, în, uh, a fost selectată în procedura de descărcare. Din păcate, domnul Gerbrand nu mai este aici, dar ar putea să ne confirme faptul că chiar de anul trecut pare că uh, a fost uh, trasă la răspundere și nu s-a întâmplat absolut nimic. Din contră, situația s-a înrăutățit în acest uh, an. E un... Deci aș dori ca ori DG Connect, ori agenția, ori uh, ambele să um, spună ceva despre această situație. Mă numesc uh, Ren Fanchez, reprezintă DigiBudget, mă ocup de acordarea de descărcare. Dacă vreți să intrăm în amănunt, ar trebui să dăm agenției și uh, direcției generale să se explice, să vă explice situația în amănunt. Cel mai bine ar fi uh, ca la solicitarea deputaților comisiei să vi se dea răspunsuri echilibrate, amănunțite, uh, deci uh, comisia se angajează să vă transmită aceste răspunsuri până la sfârșitul săptămânii uh, pentru a respecta termenul pentru amendamentele dumneavoastră. Acum, în calitate de președinte al Comisiei uh, de Control, mă puneți într-o situație dificilă. Poate că vă reamintiți raportul Macovei prin acest raport, comisia noastră a pus întrebări foarte importante și critice agențiilor și, după aceea, am găsit uh, o modalitate de a aborda această uh, chestiune în mod mai uh, pragmatic, să zicem, să nu facem vâlvă, dar aș dori să înțelegeți foarte clar că e o ocazie pe care o aveți să luați în serios activitatea comisiei noastre și nu cred că uh, e corect să nu ne dați răspunsuri în plenul comisiei. Raportorul v-a pus întrebări? Prin raportul său și Curtea de Conturi uh, v-a pus anumite întrebări și cred că suntem îndreptățiți să primim răspunsuri uh, concrete, precise. Sigur că putem opta și pentru forma scris, deci ne întoarcem la o procedură pe care doream să o evităm și uh, însă, pentru data viitoare, vă rog să folosiți ocazia care vi se oferă în comisia noastră uh, pentru a ne furniza informații și pentru ca deputații noștri să uh, primească încredințarea că suntem luați în serios. Vă mai dau încă o dată cuvântul reprezentanților comisiei noastre, dacă doresc să pună întrebări concrete, Uh, și având în vedere că nu primim, putem primi răspunsuri oral, atunci vă propun să uh, acceptăm să primim și răspunsuri în scris. Doamna Gresle, vă rog. Da, iată, la această ședință speram să primim uh, câteva răspunsuri. Am citit toate aceste rapoarte în weekend, însă dacă dumneavoastră veniți uh, aici și nu ne luați în serios, ce ne rămâne de făcut uh, dacă, decât să luăm notă? Deci dacă agențiile nu pot da răspunsuri la aceste întrebări foarte simple, uh, respectiv ce uh, au de gând de făcut, că până la urmă asta este uh, întrebarea și problema, trebuie să vă spun că sunt șocată. Uh, nu <laughs> mai uh, nu sunt mai, nu mai sunt dispusă să mi se dea teme de casă. Am petrecut destul timp în weekend făcându-mi temele și sper încă o dată că nimeni nu se uită la noi pe internet. Eh, știu ce mi-ar spune alegătorii. Nu mai putem tolera această situație. Eh, jumătate dintre ei probabil că nu mi-ar mai acorda votul. Mulțumesc. Domnul Deutsch. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi, aș dori să mă opresc, să, să uh, continui și eu acolo unde s-a oprit doamna Gresle. Nu o să mă scuz acum, uh, nu vreau să fiu sentimental, dar uh, eu nu sunt europarlamentar decât de 5 ani, să zicem că sunt tânăr în funcție, uh, Uh, și în acești cinci ani am avut ocazia să particip la dezbaterile legate de descărcarea de gestiune. Am colegi, avem colegi care au o experiență vastă în acest domeniu, care participă la aceste dezbateri de 20 de ani și așa mai departe. Uh, o să fi, vă spun lucrurilor pe șleau. Uh, așa am impresia că suntem ca la școala generală. Agențiile, cu zâmbetul pe buze, consideră că deputații sunt niște proști, niște idioți. Și dezbaterea are loc într-un, de o manieră în care dacă s-ar discuta acest subiect într-un stat membru și s-ar discuta uh, cheltuirea banilor publici, toate instituțiile, Consiliul, Comisia sau uh, Parlamentul ar fi revoltate, deci dacă în Germania sau în uh, țările de jos, în Finlanda sau în Ungaria, s-ar tolera o astfel de situație. Noi reprezentăm instituții europene uh, importante și uh, vorbim așa ca uh, mutul cu surdul. Deci aș dori să rog pe raportori ă, în acest context al descărcărilor să le amânăm și să amânăm acordarea uh, de descărcare și pentru agențiile care ne iau în serios și pentru cele care nu ne iau în serios. Agențiile pot să facă ce vor, dar noi trebuie să le spunem că nu mai putem tolera situația. Avem de-a face cu probabil 30 de agenții, nu am cifra exactă, poate ar trebui, alți colegi mă pot ajuta, dar în orice caz avem cam 30 de agenții și trebuie să vedem dacă merită uh, să continuăm dezbaterea în acest mod. Deci aș dori să repet, să vă spun că voi înainta un uh, amendament pentru ca descărcarea pentru toate agențiile să fie amânată de către Parlamentul European și nu doar descărcarea pentru agențiile unde sunt probleme, pentru că până la urmă e o chestiune de procedură. Pentru în cazul descărcării pentru Consiliu, așa procedăm anual, nu datorită conținutului, ci datorită uh, chestiunilor de procedură. Deci vă propun să amânăm acordarea descărcării. Mulțumesc. S-a mai scris la cuvânt uh, un coleg uh, de la comisia noastră și după aceea dau uh, cuvântul reprezentanților agențiilor și DG Buget, colegul de Iong acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să susțin cele spuse de antevorbitori, de colegii noștri. La început, mai ales după ce am Um, a examinat ce face Comisia în legătură cu activitatea Comisiei, uh, trebuie să vă spun că am uh, descoperit în mine un sentiment de neliniște care crește. Deci dacă dialogul uh, continuă la fel de la an la altul, și în mandatul următor ne vom confrunta cu aceleași probleme. Deci cred că e momentul să fim prompti, să fim vigilenți și nu pot să fiu de acord cu uh, acordarea descărcării dacă nu sunt pe deplin informat. Mulțumesc. Domnul Gaier, încă o dată. Da, în aceeași direcție. Aș dori să mă exprim și eu. Nu, cred că e bine să ne provocați, să provocați uh, comisia noastră. Uh, e o procedură standard, uh, se acordă anual uh, descărcarea pentru agenții, însă să vedem care este scopul. Noi trebuie să ne asigurăm că banii sunt bine cheltuiți în agențiile europene și, de asemenea, că interesele contribuabililor sunt ocrotite. dacă e să examinăm în amănunt uh, situația fiecarei agenții în parte, sigur că e o muncă titanică care însă cred că merită făcută. Poate ar trebui și să vedem uh, cum putem să ne împărțim uh, misiunile între noi și Comisia. Aș dori să vorbesc uh, cu reprezentanții agențiilor și nu cu reprezentanții Comisiei, care sunt ca un scut pentru agenții. Deci, după aceste intervenții, Vă, aș dori să vă dau cuvântul, să dau cuvântul reprezentanților agențiilor sau al, ai comisiei pentru a uh, da un răspuns la întrebările care le-au fost adresate, pentru că interesul nostru, al comisiei noastre, să primim soluții concrete uh, întotdeauna avem impresia că cu agențiile, că agențiile uh, acționează la nivel european, Uh, cu bătaie lungă și că uh, problema existenței agențiilor uh, este mereu critizată de către Parlament, dar că agențiile nu pot schimba situația pentru că ele reprezintă interesele statelor membre. A fost o decizie politică care a fost deja luată, o decizie care nu poate să fie contestată chiar dacă apar probleme în ceea ce privește activitatea concretă a agențiilor. Dar Parlamentul care reprezintă cetățenii europeni are dreptul să primească răspunsuri la întrebările sale, deci să primească răspunsuri satisfăcătoare. Aș dori să dau cuvântul reprezentantului, reprezentanților Comisiei, în primul rând reprezentantului uh, DG Bugete, care coordonează această activitate și care Sper să ne dea un răspuns satisfăcător. Cu siguranță nu a fost intenția noastră să evităm uh, răspunsurile sau să nu venim cu răspunsurile dacă acestea sunt disponibile. Totuși, dacă înțeleg bine procesul, agențiile au fost invitate la sesiunile anterioare ale Comisiei de Control Bugetar, dar nu au fost invitate și la această reuniune. De data aceasta a venit, au venit reprezentanții ai uh, Comisiei care răspund la întrebări la nivelul lor, deci nu la nivelul uh, specific al agențiilor. De aceea ne-am oferit să venim cu um, uh, răspunsuri în scris, foarte din scurt, și uh, reprezentanții agențiilor ar fi putut să vină cu răspunsuri în scris, astfel încât să nu evităm uh, răspunsurile, ci să venim cu răspunsuri mai bune. Uh, în același timp, am o colegă care dorește să intervină pe uh, problema internetului și comunicațiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog! Mulțumesc, uh, domnule președinte! Directorul agenției a venit pe 20 ianuarie la reuniunea la care l-ați invitat. A trimis în avans răspunsul la 43 de întrebări precise pe care îi le adesaserăți. Uh, Evident, dacă există solicitări suplimentare sau dacă aceste răspunsuri nu <coughs> sunt mulțumitoare și apar în continuare întrebări, este evident că uh, din partea agenției și din partea noastră suntem pregătiți să răspundem cât mai curând cu putință, astfel încât să nu pară că nu vrem să răspundem. Bineînțeles, între agenție și comisie există răspunderi diferite care trebuie luate în calcul, dar dacă aveți niște întrebări foarte precise, dincolo de cele 43 de întrebări, sau dacă din aceste 43 de întrebări lipsește ceva, uh, întrebările care au fost discutate pe 20 ianuarie, evident vă stăm la dispoziție. Bun. O să-i dau cuvântul din nou raportorului. Haideți să o luăm cu încetinitorul. În primul rând. Dacă exagerăm proporțiile acestei discuții și spunem că întreaga procedură de descărcare nu funcționează, Putem foarte bine să ne facem bagajele și să plecăm acasă. Nu este atât o problemă procedurală. Există niște pași clari și problema mea astăzi este că trebuie să iei oarecare distanță și să te uiți la cele 31 de agenții de la distanță, de la depărtare. Întreaga idee a acestui exercițiu, după părerea mea, este că atunci că încerci să crești nivelul. Sunt perfect de acord că ar trebui să avem, așa cum a spus și domnul Gaia, să ne așteptăm la rezultate mai bune în fiecare an. Deci de la an la an ar trebui să avem o imagine de ansamblu și o, o performanță mai bună din partea agențiilor. Dar cred că nu suntem realiști dacă ne închipuim că putem schimba lucrurile de azi pe mâine. Ceea ce ar trebui să facem, după părerea mea, este ceea ce am făcut eu aici. Și anume să ne uităm la medie de la distanță și să vedem dacă există agenții care ies în evidență și să le punem pe ele într-o a doua clasă și să le dăm drept uh, exemplu. Procedura de audiere a fost organizată, a mers bine, dar ceea ce nu înțeleg acum este faptul că agențiile sau uh, comisia pot să afirme astăzi, pe 18 februarie, stați așa, haideți să mai așteptăm o săptămână pentru că proiectele de raport au fost tipărite cu mult timp înainte. Toată lumea a avut timp să le citească și știu că agențiile care au ieșit în evidență au fost foarte atente și sunt convins că sunt pregătite să ne dea răspunsuri. Deci cred că pierdem vremea. Mă bucură mult și sunt mulțumit de multe răspunsuri primite de la partea de IT și se vede acest lucru în proiectul de raport, pentru că după audiere am făcut un proiect de raport care a fost tipărit, acum puteți să-l citiți cu toții, puteți să vă trageți concluziile și puteți să uh, vedeți uh, că ceea ce nu mă mulțumește, deși oarecul nu a fost invitat de la bun început, este tocmai oarecul. Și există multe puncte critice și cu EIOPA și cu EAI și acestea au făcut față cu brio audierii. Deci, până la urmă, mie mi se pare că are logică. Este o imagine de ansamblu. Ne uităm la fiecare agenție în parte și au existat șapte agenții la început care nu aveau de ce să-și facă probleme. Deci puteam să facem imediat proiectul de raport. Deci am venit pas cu pas la o situație în care avem uh, promoția 2012 despre care vorbim. Și în această promoție avem agențiile care nu s-au descurcat foarte bine și după ce le-am analizat uh, pe toate, mm, suntem în acest uh, moment. Am avut proiectul de raport, avem o săptămână pentru amendamente și dacă nu primim răspunsurile, atunci rezultatul pentru AREC va fi foarte prost. Nu pot să vorbesc și în numele altora, pentru că raportorul nu are decât un singur vot, pe 18 martie, nu uitați această dată. Dar nu trebuie să luați lucrurile în râs pentru că nu se știe niciodată ce raport va ieși pe 18 martie din uh, această comisie. Deci, încă o dată, vă solicit și sper să avem ocazia să primim răspunsuri din partea, domnului, de, da, din partea OAREC, pentru că am vorbit cu directorul chiar înainte acestei reuniuni și e pregătit să ne spună care vor fi pașii. Și dacă poate curtea a înțeles ceva greșit sau eu am înțeles ceva greșit, deci, realitatea sau dacă realitatea nu corespunde cu raportul, dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie să auzim aceste lucruri acum, pentru că termenul uh, limită este marțea viitoare, după care trecem la vot. Mulțumesc! Yeah, okay. Uh, now I give the floor. Bun, acum dau din nou cuvântul agențiilor. OAREC dorea să intervină ceea ce e foarte bine. Vreau doar să încerc să vedem cum putem merge mai departe. Există niște întrebări eh, serioase la care trebuie să așteptăm răspunsuri concrete, dar nu aș vrea să avem un scandal pe marginea întregii proceduri de descărcare. Cred că n-ar fi adecvat sau proporțional. Asta e doar punctul meu de vedere personal. dacă ne gândim un pic la perspectiva mai largă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați dat din nou cuvântul. Ceea ce pot să propun și cred că ar fi mulțumitor pentru toată lumea este că noi am analizat punct cu punct concluziile Curții de Conturi și am încercat să uh, fim foarte succinți pentru că toate concluziile sunt foarte tehnice și nu vrem să intrăm în ele. Dar aș putea să vă explic punct cu punct care au fost uh, măsurile luate de OAREC uh, cu sprijinul Comitetului de Gestionare. Cred că asta este cea mai bună abordare pentru a clarifica un pic lucrurile. Sper că este pe placul dumneavoastră. Deci, prima observație a Curții de Conturi a fost că se regretă faptul că sistemul de contabilitate nu este încă validat. În conformitate cu informațiile disponibile, acum sistemul de contabilitate a OAREC a fost uh, validat începând de pe întâi. A doua concluzie a fost că a fost legat de legalitățile uh, măsurilor și Curtea de Conturi regretă cele 10% uh, angajamente care nu au corespuns cu angajamentele legale. Deci există o neregulă între uh, angajamente și credite. Din acest punct de vedere, OAREC a specificat uh, și mai bine uh, procedurile necesare pentru uh, amânarea fondurilor și informațiile din manual de dezvoltare pe 2013 și din informațiile din manualul de contabilitate. Procedura a fost acum urmată de toți actorii implicați până la finalul anului financiar 2013, concentrându-ne pe o prognoză mai bună și pe respectarea angajamentelor juridice. A treia concluzie se concentra asupra bugetului și gestionării financiare. Curtea a observat că monitorizarea bugetului în timpul anului financiar 2012 a rezultat într-o rată de implementare a bugetului de doar 63,4% și uh, creditele de plăți, executarea creditelor de plăți a fost 66,16%. Comisia a monitorizat uh, aplicarea bugetului în 2013 și deci procedura de monitorizare a fost continuată în 2013 de OAREC și de Comisie. Nu știu dacă lucrurile s-au finalizat pentru 2013, dar rata de implementare a bugetului pe 2013 a, s-a îmbunătățit, ajungând la 89,5% și executarea bugetară este 76%. Deci, în acest caz, nu putem face nimic în legătură cu trecutul, dar am înregistrat îmbunătățiri pentru 2013. Apoi, în ceea ce privește amânarea creditelor și angajamentele, Curtea regretă că anumite angajamente au fost anulate și își exprimă îngrijorarea că anumite fonduri nu au fost folosite și au trebuit să fie anulate și regretă și faptul că nivelul de amânări uh, Uh, pentru 2013 a fost destul de mare, 90% din total. Și de aceea credem că există dificultate pentru biroul uh, OAREC în ceea ce privește planificarea activităților biroului. Așa cum s-a explicat, specificările procedurilor necesare și definirea clară a responsabilităților au fost incluse în manualul de contabilitate și comunicate uh, tuturor actorilor financiari. Spre exemplu, uh, având în vedere că pe 2013 conturile sunt aproape de finalizare, uh, procesul uh, procentul a scăzut la 13%, deci mai puțin decât în 2012. De aceea OAREC arată deci îmbunătățiri. O altă concluzie se refera la achizițiile publice și la procedurile de recrutare. Pentru achizițiile publice, OAREC a specificat un document pentru manualul financiar care conține deci regulile pentru achiziții publice și s-a definit un nou funcționar responsabil cu achizițiile publice. În ceea ce privește procedura de recrutare, S-a dezvoltat o platformă pentru susținerea acesteia și a fost disponibilă ca instrument uh, de ajutor în 2013 și lucrurile au fost uh, îmbunătățite. În ceea ce privește politica cu telefoanele mobile, politica de telecomunicații a fost introdusă de OAREC în 2013, a fost actualizată deja în 2014 și politica definește niște reguli despre oferirea de telefoane mobile uh, angajaților care uh, pleacă în deplasare. De asemenea, s-a semnat un contract cu noi furnizori de servicii bancare în colaborare cu serviciile relevante ale Comisiei în conformitate cu noul regulament financiar. ca trimitere la auditul intern despre care Curtea de Conturi a spus că există în continuare niște probleme, biroul OAREC a implementat standardele interne de control în conformitate cu planul de acțiune definit împreună cu Serviciul Intern de Audit. OAREC a lucrat în 2013 cu asistență externă pentru a îmbunătăți programul de lucru al OAREC, pentru a formaliza procesul cu niște pași clari și uh, responsabilități clare pentru uh, calendar. Există niște proceduri care au fost specificate în manualul de contabilitate și în cel financiar și acestea au fost comunicate și utilizate de toți actorii financiari. Mai mult, în ceea ce privește domeniul comunicației și informațiilor, am uh, adoptat un, uh, o politică de securitate în domeniul IT. Aceasta, acesta este un foarte scurt raport al tuturor măsurilor care au fost luate de biroul OAREC uh, pe parcursul anului trecut. Mulțumesc! Thank you very much. Anybody else? Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină din partea agențiilor? Cred că a fost un raport mult mai bun și mai detaliat. Uh, vreau să le întreb pe raportor dacă dorește să intervină din nou pentru niște remarci de încheiere. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru aceste informații extrem de detaliate legate de majoritatea punctelor care apăreau în proiectul de raport. Eu nu prea mai am nimic de spus decât să le mulțumesc tuturor și să le spun că o să analizăm cu mare atenție amendamentele pentru a vedea care este părerea finală a acestei comisii legată de procedura de descărcare. Mulțumesc! Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Deci putem finaliza acest punct de până de zi. Și doresc să îi dau cuvântul doamnei Ayala Sender, care din păcate nu este în sală. Ok. But uh, if she is not there, I think we take a break and Bun, dacă domnia sa nu este în sală, atunci putem face o pauză și continuăm după amiază. Nu, după amiază se corectează președintele, nu mai avem uh, uh ședință. E ultimul punct de pe ordinea de zi, dar dacă domnia sa nu e în sală, nu știu ce putem face. Yep. yeah. Uh, she's there. Ah, ah okay. Okay. I give uh, I give floor to Ines Ayala Sender. Îi dau cuvântul doamnei Ala The PIF uh, report. Ines. Ines, te rog, ai cuvântul. Okay. No. Okay. The floor is yours, please. Sí, gracias, presidente. Sí. Eh, el año. Mulțumesc foarte mult. 2012 a fost un an foarte important pentru inițiative, mai ales inițiativele în vederea combaterii problemelor legate de nereguli și fraudă care au fost uh, comise împotriva bugetului european. Comisia a venit cu o propunere în ceea ce privește uh, taxarea și fiscalizarea și uh, parchetul uh, public. Acest lucru este fundamental și există un nou regulament pentru OLAF care este fundamental pentru combaterea fraudei. Mai mult, au existat pe lângă parchet și o susținere a intereselor financiare europene prin armonizarea uh, penalităților și pedepselor, precum și a faptelor penale, uh, lucru care este extrem de util pentru uh, o combatere a fraudei la nivel european. Comisia a venit cu un raport vedem că lucrurile stau destul de bine și în ceea ce privește veniturile vedem o mică reducere de 30 de milioane aproximativ pentru identificarea fraudelor și uh, vedem la nivelul cheltuielilor o creștere cu 20 de milioane. Deci nu e nimic care să iasă în evidență, dar vedem o creștere a cheltuielilor și acest lucru întotdeauna uh, trezește semnale de alarmă la nivelul acestei comisii pentru că trebuie să ne asigurăm că avem remediile necesare. În acest raport, în ceea ce privește combaterea uh, infracțiunilor la nivel european, ne-am concentrat asupra identificării cauzelor de fraudă, uh, mai ales în ceea ce privește frauda cu cheltuieli, lucru care poate fi destul de frustrant pentru că statele membre execută 80% din buget, uh, și asta întotdeauna ne duce la bătălia tradițională. Întotdeauna încercăm să ne asigurăm că statele membre implementează bugetul de ambele părți, și venituri și cheltuieli. Deci vrem să ne asigurăm că acest lucru se face într-un mod cât mai transparent cu putință și într-un mod care identifică cel mai bine orice caz de fraudă sau neregulă. În ceea ce privește cele mai mari probleme identificate până acum, mai ales având în vedere criza, vedem că problemele apar mai ales în domeniul veniturilor și în, sunt reflectate și în cadrul financiar multianual. Deci aceste probleme sunt din ce în ce mai flagrante și cetățenii solicită o reacție în ceea ce privește evaziunea fiscală sau evitarea uh, um, impozitelor, pentru că asta are un impact asupra uh, veniturilor, nu a cheltuielilor. Vedem o uh, scădere a cheltuielilor de la an la an. Am uh, început să utilizăm niște instrumente pentru a lupta împotriva fraudei, dar vedem că uh, veniturile se reduc de la an la an. Deci credem că ar trebui să existe un uh, sistem mai globalizat. Trebuie să încercăm să găsim uh, diverse căi de a crea un buget care să fie suficient pentru a se ridica la înălțimea așteptărilor cetățenilor noștri și se pare că există un fel de tumoră sub forma evaziunii fiscale și a fraudei fiscale în general. Și asta ajunge la 2000 de euro per capita per an. Acesta este costul, ceea ce mie mi se pare destul de mult, având în vedere că suntem într-o epocă a austerității prin care multe state membre trec în acest moment. Trebuie de asemenea să ne uităm și la frauda cu TVA. Pentru că trecem printr-o criză economică care are un impact uriaș asupra multor state membre, mai ales uh, asupra statelor membre din Sud, am văzut uh, că economia gri a putut fi combătută, dar acum Comisia spune că din nou avem probleme cu întârzieri și erori Vorbim aici de un impact de 192-193 de milioane de euro, numai în cazul fraudei cu TVA. Deci există o discrepanță între veniturile care ar fi trebuit să existe și cele care au fost cu adevărat colectate. Vorbim de 15.000 de miliarde de euro. cu un nivel diferit de la o țară la alta. Comisia ne-a avertizat că n-ar trebui să ne gândim doar la fraudă, pentru că există uh, falimente și multe IMM-uri au avut probleme, ceea ce a dus la întârzieri. Există și niște chichițe juridice de care profită unii oameni. Deci cred că trebuie să ne asigurăm că aceste chichițe vor fi eliminate din legislație. În raportul Comisiei apar două inovații detectarea neregulilor, dar există un paradox aici. Statele membre își îmbunătățesc capacitatea de a identifica neregulile și de a le denunța, își îmbunătățesc și transparența prin reducerea ratei de erori, dar când se întâmplă asta, Oamenii întreabă dacă tot ai identificat toate aceste nereguli, înseamnă că există și altele. Deci trebuie să recunoaștem eforturile făcute de statele membre pentru a încerca să lupte împotriva fraudei și să recunoaștem că aceasta este o încercare de a găsi aceste, cauz, aceste cazuri și nu o indicație că există mai multe cazuri care încă nu au fost descoperite. Deci există o distinție care ar trebui făcută între erori și nereguli pe de o parte și fraudă pe de cealaltă parte. Deci cred că acest lucru ar trebui să fie inclus în propunere. În propunerea noastră analizăm instrumentele noi pe care le susținem, susținem și recunoaștem eforturile făcute de statele membre care încearcă să găsească mai multe cazuri de fraudă, au fost unele flagrante chiar, descoperită în perioada 2010-2012 și Comisia, împreună cu Curtea de Conturi, lucrează pe baza unor rapoarte anuale. Dar bugetul este multianual, deci oricând există o perioadă de închidere, vedem că apar mai multe corecții în acel moment. Casos, erori, etc., pues se acumulan. Și iată, apar aceste întârzieri și erori și toate acestea se adaugă și se acumulează spre sfârșitul perioadei. Și deci, bineînțeles că trebuie să analizăm fiecare instrument în parte și asta de-a lungul întregii perioadei bugetare. Să vedem ce se poate recupera, care sunt uh, corecțiile care se pot face și care au apărut de, din cauza întârzierilor și toate acestea la sfârșitul perioadei financiare. În raport și prin amendamente mi-aș dori așadar să vedem un pic uh, mai în detaliu ce recomandări face Comisia în raportul anual. Comisia spune că, de fapt, statele membre întotdeauna au urmat recomandările respective. Eu cred că Comisia trebuie să cerceteze mai îndeaproape ce s-a întâmplat când, totuși, recomandările nu au fost respectate? În 2011 a avut loc o reformare a sistemului TVA, adică a început această reformare, dar ea încă nu s-a sfârșit. Ea continua și era, de fapt, la început, în 2012, asta se reflectă în raport. Și apoi, statele membre trebuie să facă un uh, follow-up Procedurile sunt uh, cunoscute. Alerta precoce și așa mai departe. Și apoi mai este și problema anumitor sectoare. Anumite sectoare au fost mai afectate de fraude și neregularități decât altele. De pildă, agricultura. În trecut uh, uh, am avut Știți bine, discuții legate de trecerea de la primul la al doilea pilon și știam că există niște riscuri, riscuri mai ales când vine vorba de dezvoltarea rurală și de mecanismele de plăți uh, respective și de ce se putea face pentru a combate frauda. În ce privește politica de coeziune de astă dată, Comisia speră că uh, legislația care va fi în vigoare la momentul uh, în care vom intra în noul cadru financiar va permite combaterea fraudelor. Apoi, preaderarea. ne găsim într-o situație în care instrumentele de preaderare sunt pe cale de a fi uh, încheiate finalizate și este un moment în care putem face acest exercițiu de a vedea ce s-a întâmplat, de a trage lecțiile învățămite din trecut și de a vedea fraudele. Vreau să vă atrag atenția în acest context asupra unui nou raport privind corupția. Un raport din partea Comisiei Europene. s-ar putea să trebuiască să reflectăm mai mult conținutul acestui raport, poate chiar prin amendamente. Și, bineînțeles, să subliniem că există state membre unde, în general, corupția nu este prezentă, nu foarte mult, dar uh, situația se poate schimba în funcție de contextul în care acționează anumiți actori pe plan intern sau internațional și Comisia, bineînțeles că este foarte atentă la toate clauzele privind anticorupția. Olaful trece printr-o fază de restructurare. Dialogul său cu statele membre este pe cale de a fi modificat, în sensul că se dorește o cooperare mai strânsă cu statele membre pentru a combate frauda. Iar lupta împotriva practicilor comerciale ilegale și mă refer mai cu seamă la comerțul ilicit cu tutun, este un domeniu în care Comisia face foarte multe. Deci aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și bineînțeles că dorim și amendamente care să îmbunătățească textul și să fie cât se poate de actualizat în raport cu ceea ce se face și la Comisie. Vă mulțumesc. Colegac, eh, eh, raportul Raso. Mulțumesc foarte mult, eh, dragă colegă. Mulțumesc pentru raport, așadar. Acum aș dori să dau cuvântul. În primul rând, Comisiei și Olafului, dacă sunt prezente aici cu noi. Mă întreb dacă cineva din partea acestor instituții ar dori să vorbească, să facă vreun comentariu în legătură cu cele spuse de doamna Alaya Sander. Se pare că nu. Atunci dau cuvântul colegilor deputați. Doamna Gresla, în primul rând. Mulțumesc! domnule președinte. Raportul anual nu prezintă decât o imagine parțială când vine vorba de toate anchetele și investigațiile conduse de OLAF. Lipsește ceva, ceva important și poate greu de a formula într-o formulă concisă, concisă, este vorba de acele praguri pe care le folosește Olaful atunci când își fixează prioritățile de investigație și, în general, atât de importante când vine vorba de lupta împotriva fraudei. Deci mă refer la pragurile pe care le folosește Olaful, vorbim despre 500 de mii de euro și în domeniul agricol chiar de un milion de euro. Deci dacă prejudiciul pentru bugetul UE se găsește sub aceste praguri, Olaful nici măcar nu se interesează de aceste cazuri. Pentru dezvoltarea rurală vorbim de 250.000 de euro. Acesta este pragul. Marea majoritate a plăților din acest sector se găsesc sub 250.000. Mă refer la 99% dintre plăți care nu uh, care se găsesc sub plagul 250.000, deci de care nu se interesează nimeni. Directul general al Olafului a fost interpelat în acest sens recent. Nu s-a primit niciun răspuns. Vreau să vă spun că Iată, Olaful mi se pare că a eșuat în munca sa de protecție a intereselor generale ale Uniunii și nu pare nimeni să se mai ocupe de treaba aceasta, nici Comisia și nici statele membre. Pe 13 februarie a avut loc o întâlnire a Consiliului de Supraveghere al Olafului. A discutat aceste subiecte. A fost ceva foarte interesant și, Aiela, dacă vrei, poți să-ți furnizezi documentul respectiv. Aiela, problema asta cu Olaful este foarte, foarte preocupantă, pentru că toate statisticile pe care noi le vedem aici n-au nimic de a face cu eficiența efectivă a muncii Olaf. Când vine vorba de anchetele interne, de care Olaful este unicul răspunzător, tot așa, nu se face nimic. Și vreau să spun și să insist că noi nu suntem de acord cu această abordare. aceste praguri pe baza cărora se declanșează sau nu investigațiile OLAF sunt cât se poate de importante. Și când vine vorba de procedura scrisă, e foarte importantă și aceasta. Asta are o mare, mare uh, influență asupra muncii Olafului. De fapt, o influență și un impact uh, esențiale și ne-ar place, deci, să mergem uh, într-un dialog cu adevărat cu comisarul uh, responsabil. Deci, această problemă cu Olaful nu poate fi trecută cu vederea. Ea este foarte importantă. Olaf trebuie să continue să lupte împotriva fraudei și când ne uităm la prioritățile de pe 2014, cheltuielile UE se găsesc de pe locul al treilea sau al patrulea. Și dacă este să facem o diferență între venituri și cheltuieli, așa, un calcul matematic simplu ne arată că avem o problemă. Încă o dată, deci, aceste preaguri nu apar în raport, noi vom depune un amendament în acest sens. Și mai sunt și alte aspecte care ar trebui să fie lămurite. Și aici vom depune amendamente. Și vreau să vă reamintesc că ultimul raport legat de protecția intereselor financiare UE nu au fost uh, tratate de comisie, nici amendamentele, nici la acesta nu s-a uh, avut vreo reacție de la comisie. Deci nu știu de în ce măsură avem nevoie de un nou raport în condițiile în care Comisia nu a reacționat la cel vechi. Probabil că Comisia se gândește că dacă pe noi ne așteaptă alegerile, nu o să ne mai gândim la aceste probleme. Nu e adevărat. Vreau de asemenea să insistăm astfel încât Comisia să reacționeze într-adevăr la remarcile conținute în ultimul raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Doamna Ayala Center, doriți să reacționați? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că eu nu am primit informațiile respective de care a pomenit doamna Gresla. Sunt informații foarte, foarte recente. Inga, sunt sigură că tu o să mi le aduci în atenție. E adevărat că odată cu acest raport se pune în continuare accentul pe fraudarea când vine vorba de cheltuieli. Și este adevărat că, având în vedere structura bugetului, ar trebui să ne gândim și la venituri și nu mă refer numai la rolul OLAF. Trebuie să ne gândim, într-adevăr, la frauda care aduce atingere și veniturilor, de, de pildă TVA-ul. Într-adevăr, această parte lipsește din uh, la, raport. Apoi, când vine vorba de identificarea și monitorizarea fraudării la cheltuieli, și eu consider că Olaful nu și-a făcut treaba. Tu ai făcut niște propuneri pentru a remedia situația. Nu sunt de acord 100% cu, cu asta, dar oricum, în condițiile în care acum am creat uh, parchetul european, eu zic că dacă statele vor accepta în fine această instituție, toate statele, asta ne va ajuta foarte mult în lupta împotriva fraudelor și vom acționa mai mult la nivel penal. Și deci Iată, penalul va prelua o parte importantă din munca noastră în ce privește procedurile penale. Cât privește regulile în general, eu zic că se mm, vor face eforturi în continuare. Nu am uitat nici de raportul de anii trecuți și consider că da, nu trebuie să uităm nici ce rol are statele membre care execută practic majoritatea bugetului și să interpelăm statele membre și să le întrebăm de ce nu urmează recomandările emise atât de noi, Parlament, cât și de Comisia Europeană. În acest sens, sunt de acord cu ce mi-ați spus și mă bucur că avem amendamente. Mulțumesc foarte mult, dragă colegă. Data limită de depunere a amendamentelor este 22 februarie, la prânz. Am ajuns la sfârșitul ordinei de zi, de dimineață, așadar. Next time. Uh, yes, uh, uh, not a problem. Sorry. Következő alkalommal módunk lesz majd a kont képviselőivel erről a kérdésről. Na, data viitoare o să ne întoarcem la acest schimb de vederi cu membrii noștri ai Comisiei Cont pe 20 februarie. Într-o joi, joi aceasta, începând cu ora 9, când ne vedem data viitoare, o întâlnire comună cu Liber. Doamna Sander, doriți să mai spuneți ceva? Da, domnule președinte, nu vreau să mi-o luați uh, în nume de rău, dar vreau să vă întreb, care e data? 22 februarie? Nu, 25. Am înțeles 22. Tisztelettel kérdezem, hogy a kont kép... Domnul președinte, Vreau să-mi întreb, stimații colegi, următoarele. Cum numai ce a sosit reprezentanta Olaf și totuși uh, am zis că am terminat lucrările, anumite întrebări au fost deja adresate, pe de altă parte mai avem încă timp și vreau să vă întreb dacă dăm șansa reprezentanților Olaf să-și exprime punctele lor de vedere pe raportul uh, doamnei Ayala Sander. Ce spuneți, doamna raportor? Le dăm această ocazie? Doamna raportor. Da, eu zic că da. Am putea, am putea să auzim ce are de spus comisia, să punem întrebarea aceea legată de praguri și de prioritățile de investigații și, în general, ce priorități și-a propus Olaful pe 2014? Pentru că acele cheltuieli nu apar decât la poziția a patra. Mai avem timp până la prânz, cel puțin, și cred că ar fi interesant să vedem ce are de spus Comisia, ce explicații are de, de dat. Ce credeți, spune președintele? Doamna Gresle? Domnule președinte, precizări uh, foarte bine, însă mi se pare că de comisia nu poate să vină la timp, uh, mi se pare inutil să repetăm ceva ce am spus. Mi se pare că este o lipsă de respect față de timpul pe care l-am eu ca și deputat european. Dragi colegi, spune președintele, și eu împărtășesc... Ah, doamna Sa Sander. Da, mie mi s-a spus că eu trebuia să intervin cu punctul meu la ora 12 și mă gândesc că și Comisia Europeană tot același timing l-a avut în minte. În fine, eu asta știam, că era ora 12 pe program. Putem oare acum să dăm cuvântul Comisiei, poate, pentru câteva minute? Da, dragi colegi, spune domnul președinte. Dau cuvântul reprezentanților uh, OLAF. Mm, nu mai zăbovesc asupra procedurilor. Poate că nu e vina lor, dar au venit uh, puțin cu întârziere. Pe de altă parte, să nu-i văduvim de această șansă de a-și expune părerile. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi pare rău, îmi pare rău că am întârziat, dar așa cum a spus doamna raportor, <clears throat> noi credeam că nu vom discuta asta decât la ora 12. Încă o dată, ne pare rău că n-am putut să urmărim dezbaterea până acum. Deci, într-adevăr, n-am auzit întrebările adresate de doamna Greslă. Însă, asta încercăm totuși să răspundem la aceste întrebări. În general, privitor la acest raport, Comisia este surprinsă în mod plăcut de acest raport, de natura sa constructivă și echilibrată. Trec acum la limba engleză. Am obiceiul să mai o dau pe engleză sau pe franceză. Uh, Vreau să vă spun că este un raport foarte bun, foarte constructiv și noi la comisie să știți că îl apreciem foarte mult și este chiar un raport pozitiv în ajunul alegerilor europene și mai arată că Uniunea Europeană și Comisia Europeană și statele membre fac eforturi pentru a combate frauda și corupția care afectează cheltuirea bugetului european și vreau să subliniez, așa cum se spune și în raport, că Comisia a venit cu o serie de inițiative, atât legislative, cât și de altă natură, pentru a combate frauda, pentru a combate corupția. Avem acea directivă PIF, inițiativa EPO, care tocmai ce s-a votat uh, de dimineață aici, la Comisie, precum și reformarea Olafului, care va intra în vigo- a intrat în vigoare în octombrie anul trecut și vreau să mai subliniez că s-au mai luat și alte măsuri legate de alte aspecte, toate acestea la sfârșitul anului trecut și toate acestea fiind menite de a combate fraudarea bugetului UE. De asemenea, vreau să vă spun că, în sfârșit, pachetul privind uh, achizițiile publice a fost în sfârșit adoptat, mă refer la directiva aceea, și cred că asta va aduce un plus de transparență atât de necesar în acest domeniu al achizițiilor publice. Și asta trebuie menționat. De asemenea, <clears throat> trebuie să subliniem că Chiar dacă am făcut multe, mai avem încă multe de făcut, trebuie să continuăm eforturile noastre, nu vom bate pasul pe loc și Comisia va continua acest lucru împreună cu statele membre. Ne asumăm o răspundere mare în lupta împotriva uh, corupției și fraudei. Și știți bine că, conform regulamentului actual, statele membre sunt obligate să își stabilească anumite uh, puncte de control. Deci, serviciile de coordonare serviciile coordonate de luptă împotriva fraudei, toate acestea sunt obligatorii acum pentru statele membre și atunci Comisia poate să ceară statelor membre să raporteze privind rezultatele. Înainte de reformarea OLAF nu se putea asta. Acum se poate. Devine o obligație legală și credem că în anii următori, în acest sens, vom continua să ne îmbunătățim activitatea. Iată câteva observații generale pe care vreau să le menționez și colegul de la DG Buget mi-a spus că s-a pus o întrebare legată de praguri și de prioritățile de investigații. Nu sunt gata să dau un răspuns amănunțit la această întrebare, dar vreau să vă spun că una dintre noutățile reformei OLAF se referă la schimbul de vederi politice. Pe 8 aprilie va avea loc un astfel de exercițiu pentru prima dată în prezența directorului general Olaf și cu eh, participarea Comitetului de Control. Deci ne vom întâlni pentru prima dată în această formulă pe 8 aprilie, iar pe ordinea de zi avem, printre altele, aceste eh, priorități de investigație ale OLAF. Și iată, vom avea ocazia să discutăm în amănunțime aceste lucruri și vom vedea și care sunt acele priorități denumite IPP, IPP, pe anul 2014. Mulțumesc foarte mult, Comisia. Dau cuvântul doamnei Gresle. Ich wollte mich nicht vordrängen, Ines, aber heute ist der Tag, wo offensichtlich niemand darauf vorbereitet Da. Îmi pare rău, Ines, dar niciodată nu sunt poate suficient de pregătiți. De aceea, mi-am pus întrebarea aceasta și de aceea există și Comitetul de Supraveghere și de aceea ne interesăm de praguri și de prioritățile de investigație. Mi se pare că Comisia nu a spus adevărul. Nu știu în ce măsură ne-a spus totul despre OLAP și despre prioritățile sale de investigație. În documentul acesta aveam senzația că pragurile respective sunt practic criteriul unic uh, pe baza căruia se declanșează sau nu o anchetă. Mă uit pe raportul în 2012 și mi-ar place cel puțin să dezbatem acest subiect și să tragem niște învățăminte pentru anii următori. Mie mi se pare asta foarte important. Această întâlnire la comisie mi se pare puțin inutilă. Cu comisia, mi se pare inutilă. Dacă nimeni nu s-a pregătit, și-a făcut temele, nu știu, mi se pare inutil. Mi-ar place să avem interlocutori care știu despre ce este vorba, care pot să ne spună ce sunt aceste praguri, ce importanță au ele în activitatea OLAF. Și apoi, ce se întâmplă cu investigațiile interne, ce se întâmplă cu prioritățile pe care le-ați ales mai ales uh, când vine vorba deci de bucătăria internă. Și apoi? Ce să spun, pentru mine reformarea Olafului era menită să îmbunătățească transparența și o mai bună comunicare. Și iată, în acest context, raportul pe care îl discutăm, astea sunt lucruri foarte importante. Ia uite, eu îmi pun întrebarea legată de acel prag de 249.000 de euro, care înseamnă că 99% dintre cazuri de la dezvoltarea rurală nici nu mai intră în atenția Olafului. Directorul general de la Comisie a atras atenția asupra acestor aspecte. Mi-ar place în acest context să am răspunsuri cât mai bine documentate, dacă se poate. Domnul președinte, mai aveți alte întrebări? Alte comentarii? Dacă nu, Dau cuvântul imediat reprezentantei Olaf. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să intru acum în detalii privitor la întrebările adresate de doamna Gresla. De ce? Printre altele, deoarece directorul meu general are un drept de rezervă iar, pe, iar în aprilie o să vă spună ce și cum când vine vorba de investigațiile pe care ni le propunem în 2014. Nu vreau să mă antepronunț așadar. Apoi, când vine vorba de prioritățile de, de investigații, de anchete pe 2013, am avut deja o discuție lungă și uh, detaliată împreună cu Comisia cont, doamna Gresla îmi uh, vorbise să acest procentaj de 99% și să știți că și mi-ați spus că nu s-ar uh, declanșa aproape nicio anchetă din cauza acestui prag. Vreau să vă spun că tocmai că pe 2014 am schimbat metoda și nu vom mai avea aceste praguri. Nu am cifre uh, să vă dau, dar vreau să insist asupra acestui aspect. Că vine vorba de declanșarea investigațiilor, noi mergem pe articolul 5 din regulamentul de procedură al OLAF, care spune așa, adică care descrie misiunile directorului general și ale Olafului și sarcinile respective. Se spune, printre altele, că decizia directorului de a declanșa sau nu o investigație ține cont de acea prioritate de anchetă, IPP, de planul de gestionare anuală egal și la fel. De asemenea, se mai ține cont și de modul în care se folosesc în mod eficace resursele și, bineînțeles, de spiritul de proporționalitate. Iată, deci, ceea ce urmăm noi, ceea ce respectăm noi. Iar pe 8 aprilie, vă spuneam, doamnă Greslă, veți putea afla mai multe, mult mai multe despre prioritățile noastre de investigație. Mulțumim foarte mult. Doamna Gresla dorește iarăși cuvântul. Doamna Gresla, așadar. Da, avem o strategie antifraudă a Comisiei. Uh, ea este încă în picioare, dacă nu mă înșel, și pragul acesta mi se par criteriul unic. Deci eu vreau să mă întreb mai multe despre ce se întâmplă cu aceste praguri și vă, mă, ref, mă refer la anul 2012. Asta analizăm noi în raport deoarece eu văd că atunci când uh, se selectează caz cazurile, uh, asta joacă un rol foarte mare și are un impact direct asupra protecției efective a intereselor UE. Mă bucur foarte mult că o să ne întâlnim cu directorul general la OLAF pe 8 aprilie. Foarte bine. Dar noi eh, vom fi primit deja amendamente sau vom fi trimis amendamente pentru raportul pe 2012 și vreau să întreb Comisia ce crede despre raportul PIF de anul trecut, din 2013. În acest sens, mi-ar place să primim eh, răspunsuri în scris pe raportul 2013. Asta ar fi excelent. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Gaier. Also der, ähm, dem Hinweis auf die <clears throat> Änderungsanträge. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu amendamentele din raportul uh, Ayala și doamna Gresle s-a referit la ele, intervin și eu. Nu um, ne îngrijorează neapărat uh, evaluarea pragurilor. În, dacă în strategia antifraudă Comisia tratează aparte acest subiect și sunt de acord, pentru că, într-adevăr, e o chestiune uh, importantă. În legătură cu ideea că Olaful nu a examinat uh, toate cazurile în uh, amănunt și dacă uh, procentul acesta este cu adevărat uh, infim. Nu cred că lumea este chiar așa în alb și negru, așa cum o sugraviți dumneavoastră. Există eurodeputați care au contactat Olaful și în legătură cu ce spuneați dumneavoastră și importanța pragurilor pentru lansarea uh, anchetelor Olaf, Așa cum spunea reprezentanta uh, Comisiei, pragul reprezintă unul dintre multele criterii. Uh, trebuie să vorbim, să discutăm cu Comisia în legătură cu uh, măsurile pe care le folosește, bineînțeles. Dar în legătură cu această lipsă de transparență și lupta împotriva fraudei în Uniunea Europeană, E vorba de un subiect uh, în care dumneavoastră cred că exagerați, sugrăviți lucrurile prea în negru. Doamna Gresle a mai cerut cuvântul. E o cifră pe care am primit-o de la comisie uh, și pe care, deci în, uh, într-o scrisoare din ianuarie februarie anul trecut, uh, directorul general spunea că pragul pe care uh, Olaful îl avea pentru dezvoltarea rurală era foarte mare, dar uh, mai sublinea că Olaful a abordat doar prea puține uh, astfel de cazuri. Ideea nu este că aici zugrăvim lumea în alb sau negru sau că vreau să uh, acuză Olaful, trebuie să înțelegem exact cum stau lucrurile. Deci dacă se dau bani uh, pentru proiecte europene, atunci trebuie să vedem cum uh, sunt cheltuiți acești bani, pentru că statele membre uh, sunt câteodată și partea interesată. Mă întreb ce face Olaful în astfel de situații. Avem o problemă gravă pe care eu încerc să o evidențiez, deci nu fac decât să atrag, vă atrag atenția asupra acestei situații. în uh, domeniul uh, politicii agricole, uh, am impresia că persoanele care efectuează aceste, aceste mm, controle nu sunt neapărat cele mai abilitate. Deci eu nu uh, zugrăvesc lumea în alb și negru, nu sunt uh, maniheană. Deci ce facem când 98% din problemele identificate nu primesc uh, o rezolvare. Doamnă Cresle, sigur că vă pot răspunde. Scrisoarea de care vorbeați dumneavoastră din uh, ianuarie, do, februarie 2013 din partea, uh, pentru Digi Agri, n-am văzut-o. Dar dacă ne uităm la statisticile pentru 2012 și chiar pentru anul 2013, deci 12 și 13, În 8 aprilie o să ne exprimăm la ele și o să vedeți care este proporția de situații pe care uh, Olaful l a tratat. Suntem aproape, uh, ne-am depășit capacitatea de lucru. Suntem activi în toate domeniile, inclusiv în acest domeniu al dezvoltării rurale. O să vă transmit în scris un răspuns la întrebările dumneavoastră, dar în ceea ce privește statisticile noastre, din ele reiese că suntem foarte activi în domeniul agricol și cu noul uh, plan de anchetă pentru 2014 nu mai există niciun fel de prag, există doar câteva criterii, câțiva indici de uh, referință care sunt uh, folosiți pentru lansarea anchetelor. Dacă continuăm dezbaterea în uh, această direcție, aș dori să vă informez că pentru noile priorități nu mai există praguri. În ceea ce privește datele uh, concrete. Nu am, din păcate, la dispoziție astfel de date, dar în ceea ce privește situația din 2012 și 2013, eu nu pot să uh, confirm cele spuse de dumneavoastră. Dar sigur că o să vă răspundem în scris, o să examinăm situația în amănunțime. Doamna Gresle, îmi cer scuze. că mă întorc la cele spuse înainte. În 2012 au fost întocmite uh, statistici foarte uh, complexe eu am încercat, uh, printr-un schimb de scrisori, să uh, urmăresc situația. Uh, știm că avem statistici uh, la dispoziție, dar uh, nu uh, știm foarte bine că statisticile uh, sunt pot fi folosite oricum. În februarie se spune că în această scrisoare că 425 de cazuri au fost lansate și închise în timpul anului. Sigur că statisticile pot fi folosite, pot fi <laughs> manipulate în astfel de situații și mie nu mi se pare corect. Dacă uh, luăm uh, situațiile uh, una după alta, ne dăm seama că Olaful nu este chiar așa de performant. Dacă e să facem un calcul final, ajungem cam la 20% dintre cazurile care au uh, făcut uh, obiectul unei uh, anchete unei anchete um, satisfăcătoare. Înainte proporția era mult mai mare. Vă pot da, vă pot furniza aceste cifre. Eu am încercat să înțeleg, să interpretez statisticile dumneavoastră. Și aș dori încă o dată să insist asupra Uh, comparației pe care o facem uh, între statistici, având în vedere situația din 2012. Uh, Ar fi fost mult mai bine ca situația să nu se schimbe, pentru că am fi putut să comparații realiste și nu să comparăm lucruri care câteodată nu pot fi comparate. Mulțumesc aș dori să dau încă o dată cuvântul lui reprezentantei Olaf și după aceea o să-i dau cuvântul uh, raportoarei pentru concluzii. Pentru concluziile finale. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Doamna Gresle, aveți dreptate, dar într-adevăr în 2012 au avut uh, loc, au fost făcute schimbări la sistemul nostru de statistică datorită reorganizării uh, activității noastre, reorganizării procedurilor de anchetă, scopul fiind o mai mare eficiență. E adevărat că anul 2012 a fost un an de tranziție, fapt care se reflectă și în raportul anual OLAF. Dar toate aceste schimbări au fost uh, incluse în raport în mod foarte transparent și insistă asupra acestei transparențe directorul general poate să um, reorganizeze activitatea OLAF pentru a ajunge la o eficiență mai uh, mare a serviciilor sale. Deci, încă o dată, ca în 8 aprilie să-mi permiteți să intervin. O să vedeți că în raportul 2013 rezultatele sunt bune, că uh, restructurarea OLAF a avut efecte pozitive, consecințe pozitive, dar o să vă uh, informez în legătură cu aceste cifre în aprilie, după care ele vor fi uh, publicate. Mulțumim. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Ariana Sander. Mulțumesc. Mă bucur că am participat la acest schimb de opinii. O să uh, acest schimb de opinii se va reflecta și în amendamentele la raportul meu. Sigur că problema statisticilor este foarte complexă. Dar aș dori să trag un semnal de alarmă. Haideți uh, să nu Uh, folosim uh, statisticile, să le manipulăm. Trebuie să uh, ne folosim de aceste date statistice în mod imparțial și nu pentru a servi um, interesele unei părți. Deci trebuie să dăm dovadă de coerență și de consecvență în atitudinea noastră. Unele dintre cazuri au fost închise, așa cum ați spus, s-a explicat acest lucru. Că ne place sau nu ce a făcut uh, directorul, mm, e altceva, dar în orice caz e o realitate, Olaful se restructurează, e nevoie de ceva timp uh, și sperăm ca în urma acestei restructurări rezultatele să fie pozitive. DG Agri, care trimite o scrisoare în care se vorbește despre aceste praguri care nu ar fi adecvate condițiile în care se știa că atunci uh, când adoptăm în sistemul pe pilone ar vom intra într-un sistem de, de regim de cofinanțare care va pune probleme, nu știu ce să mai zic. DGACRI constată că rezultatele sunt negative, nu datorită activității OLAF, uh, ci datorită mecanismelor de control și de cofinanțare care au fost uh, folosite de către statele membre. După aceea se acuză Olaful că nu a lansat nicio anchetă aici îi dau dreptate reprezentantei OLAF. Avem acești, această serie de indici de referință. Sigur că DG Agri are dreptul să scrie o scrisoare, dar mie mi-ar fi plăcut ca această scrisoare să fie adusă la atenția tuturor și să se facă lucrurile în mod mai transparent. Pentru că eu trebuie de fiecare dată să bat la ușa acestor direcții generale, să îi trag de, le trag de mânecă, să pun întrebări. Nu se poate lucra astfel. Deci, mi-aș dori ca o astfel de scrisoare să ajungă la toți uh, membrii comisiei noastre, uh, astfel încât noi să avem mai multe informații și să avem o dezbatere în cunoștință de cauză. Inghe Dragă, uh, data viitoare, vă rog să fiți onestă cu colegii, cu coordonatorii cel puțin, vă rog să ne trimiteți o astfel de scrisoare pentru că uh, avizul nostru cu privire sau poziția față de, cele, de, de ce face OLAF, față de activitatea OLAF, ar fi putut fi uh, influențată. În orice caz, nu cred că trebuie să punem în cârfa, cârca Olafului uh, toate greșelile de care nu se face vinovat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! În ceea ce privește amendamentele, data limită este 25 februarie la ora 12 și, așa cum am spus, în 20 februarie la ora 9 va avea loc următoarea reuniune a comisiei noastre împreună cu Comisia Libe. Să încheie ședința de astăzi. Mulțumesc!